Bonjour. Once more. Bonjour, euh, bienvenue euh, à cette réunion de la commission euh, INTA. Euh, comme vous pouvez le constater, ce n'est Bună ziua și bine ați revenit la reuniunea noastră. După cum vedeți, domnul președinte nu este aici în această dimineață. Uh, Uh, de dimineață voi fi eu, de după masă colegul Sturdy. Trebuie să vă informez că pentru a arăta faptul că Europa înseamnă democrație și transparență, această reuniune este transmisă pe internet. Deci trebuie să aveți un aer serios, responsabil, dar și zâmbitor, pentru că democrația uh, înseamnă entuziasm. Deci vă rog să fiți entuziaști când luați cuvântul. Uh, să trecem acum la primul punct de pe ordinea de zi. Doamna Muscardini nu este astăzi aici, pentru că, după cum știți, ar fi trebuit să discutăm despre uh, sustenabilitatea uh, lanțului uh, valoric mondial al bumbacului, dar vă propun să amânăm acest punct pentru următoarea reuniune, ceea ce va însemna, vă rog să notați, că vom discuta cu reprezentanța uh, Comisiei Comerț, Apărare și uh, Afaceri uh, Externe la ora 15. Deci vă rog să notați această modificare a ordinii de zi. Schimbul de opinii cu membrii Comisiei din Noua Zeelandă se mută pentru ora 15, astfel încât să putem începe să votăm la ora 16. Este toată lumea de acord cu această modificare? Vă mulțumesc! Punctul 2. Aprobarea procesului verbal la reuniune din 17-18 septembrie se consideră aprobat, adoptat, dacă nu aveți observații, înainte de finalul reuniunii noastre. Și punctul 3 acum. Ca de obicei, în dosarele dumneavoastră aveți uh, punctele de uh, corespondență cu președintele, dacă vă interesează. Dacă nu, și dacă aveți întrebări specifice, le putem discuta direct cu președintele. Punctul 4 acum. Acordurile bilaterale de investiții între statele membre și țările terțe este un dosar um, urmărit de domnul președinte Moreira. Ne aflăm într-un punct destul de interesant al uh, procesului uh, dintre Parlament și Consiliu, și anume în uh, etapa de studii, de analiza poziției Consiliului după prima lectură. Știți că Consiliul și-a adoptat poziția în data de 4 octombrie și, după cum știți, domnul președinte Moreira n-a putut fi alături de noi astăzi, dar evident el ar dori să putem continua lucrările la acest dosar și, dacă nu aveți obiecții, cred că este logic ca domnul Moreira să-și poată continua um, lucrările în uh, direcția celei de-a doua, în perspectiva celei de-a doua lecturi, evident. Astăzi îl veți auzi destul de mult vorbind pe domnul Bert Lange, care este înlocuitorul ales de domnul uh, președinte și, dacă doriți, o să-i dau cuvântul pentru a vorbi în numele lui Vital Morera. Da, Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, nu-l pot înlocui pe domnul Moreira, dar pot să vă împărtășesc câteva din gândurile pe care le-a formulat domnia sa în legătură cu acest raport. Într-adevăr, a existat întâlnirea tripartită și în mai anul curent am ajuns la un acord ca rezultat al acestui acord, domnul Moreira a adresat o scrisoare coreperului, întrebându-l dacă poate accepta textul formulat. pentru ca Parlamentul să poată să meargă într-o a doua lectură fără modificări. Din luna mai și până acum au mai existat câteva discuții legate de acuratețea juridică a traducerilor. Textul a fost completat, astfel încât acum Coreperul a acceptat textul, Consiliul a acceptat textul și Vita Moreira uh, este de părere că modificările sunt de, de ordin al acurateții lingvistice din punct de vedere juridic și nu uh, modifică conținutul textului. De aceea, Vital Moreira propune ca rezultatul din luna mai să fie adoptat de către noi fără modificări, fără amendamente. Recomandarea aceasta se găsește în mapa dumneavoastră și în cadrul unei a doua lecturi avem timp, trei luni, pentru a progresa cât mai alert și a putea adopta eventual documentul în ianuarie, dacă nu chiar în plenara din decembrie. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Îi caut pe raportorii din umbră. Domnul Zaveschi nu este aici, nici uh, Polande. Francisca din partea verzilor. Mulțumesc frumos! Domnului Lange sau domnului Moreira, cum vreți. Cred că acest dosar este, a fost o experiență de învățare foarte dificilă pentru noi toți. Și noi, ecologiștii, ar vrea să-i mulțumim domnului Moreira, dar și celorlalți raportori din umbră, în special domnului Zalewski, pentru determinarea de care au dat dovadă pe parcursul întregului proces. Să nu uitați că ecologiștii au fost foarte implicați în acest dosar și uh, lucrările de bază au fost uh, realizate uh, de Carl Schluter, raportorul nostru, care a fost primul raportor din acest dosar și care a trebuit să demisioneze după ce uh, propunerea sa de uh, semnarea unei clauze de uh, caducitate a fost respinsă. La momentul respectiv s-a considerat că ar fi mai bine să se ajungă la un compromis cu poziția Consiliului chiar din, de la prima lectură. Uh, în lumina experienței pe care am acumulat-o de atunci, poate vedem lucrurile altfel, dar ce a fost, a fost. Noi, uh, verzii, suntem foarte mulțumiți de faptul că rezultatul final păstrează prerogativele instituționale ale Parlamentului și competențele sale vis-a-vis -vis de politica de investiții a Uniunii Europene, un succes care pe une, în unele momente ale acestui proces a fost pus la îndoială de unele forțe ale Consiliului. Însă, privind substanța, trebuie să recunoaștem că părți ale legislației rămân foarte nesatisfăcătoare uh, față de scopul original și anume garantarea unui uh, aranjament uh, de, de tranziție și acum uh, poate că unele state membre vor rămâne în această situație pentru totdeauna și nu există siguranța că uh, acestea vor uh, trece, uh, vor deveni în uh, o amintire a trecutului. De aceea, dacă lucrurile vor merge așa, sperăm să votăm împotriva acestei uh, legislații. Mulțumesc. Uh, Helmut. Helmut. Uh, thank you. I also want to share Mulțumesc. Vreau și eu să vă spun câteva aspecte vis-a-vis de uh, părerea grupului nostru în ceea ce privește um, acordul BIT, acordul bilateral de investiții. Abordările comisiei noastre au fost destul de diferite și grupul nostru nu este foarte mulțumit de rezultatul final. Cu toate acestea, respectăm uh, eforturile um, echipei de negociere în cadrul uh, negocierilor și, evident, ceea ce am obținut este maximul care se putea obține, uh, dată fiind poziția Parlamentului după cum spunea și doamna Keller. Poate am vrut să ajungem la un compromis prea devreme și de aici se trage totul. Prin urmare, vom uh, analiza runda finală a negocierilor și grupul nostru probabil se va îndrepta în aceeași direcție uh, subliniată și de doamna Keller, însă uh, va depinde și de uh, poziția grupului nostru în totalitatea sa în plenară. Suntem puțin ezitanți în a uh, da un răspuns pozitiv rezultatului negocierilor. Mulțumesc. Merci. Est-ce y a Mulțumesc. Mai dorește și altcineva să intervină, să-l convingă pe Helmut vis-a-vis -vis de acest dosar? Nu? E un reprezentant al președinției cipriote care dorește să intervine pentru a ne prezenta poziția Consiliului. Nu văd pe nimeni să ridice mână. dar avem un reprezentant al Comisiei. Domnul Rubinaci, doamna Sureda sau Vex Greens. e cineva aici, vă rog? Mulțumesc, domnule uh, președinte. Bună dimineața tuturor. Sunt Marta Buș de la DG uh, Comerț, Comisia Europeană. Aș vrea să vă informez că mm, Comisia a adoptat uh, poziția vis a -vis de regulamentul tranzițional în uh, prima lectură. În comunicarea sa din 16 octombrie anul curent, Și în această comunicare, Comisia confirmă în mod clar poziția adoptată de Consiliul la primă lectură și confirmă totodată faptul că această poziție reflectă întru totul acordul la care s-a ajuns în cadrul trialogului între Consiliu, Parlament și Comisie. De aceea, Comisia poate accepta poziția adoptată de Consiliu. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru informare. Limba franceză se transmite pe canalul 2, spune domnule președinte. Mai sunt alte observații înainte să-i dau din nou cuvântul lui Bernange? Bern, dai cuvântul. Aș dori să mă refer la cele spuse de Francisca și Helmut. Pot înțelege că există un oarecare scepticism, dar trebuie să luăm notă de faptul că, în mod evident, un număr mare de state membre nu au înțeles faptul că a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona și că în felul acesta politica comercială și acordul de protecție a investițiilor um, presupun și un rol însemnat din partea Parlamentului în ce privește opiniile. Și uh, sigur că noi ar fi trebuit să ajungem la înțelegeri care să corespundă mai mult punctelor noastre de vedere. Dar mi se pare că în raportul de forțe existent este eh, maxim eh, ceea ce puteam atinge pe viitor. Bineînțeles că vom încerca să luptăm pentru ca drepturile Parlamentului să poată să se impună și mai mult. Înțeleg însă rezervele care există. Cred că în clipa de față asta a fost ceea ce am reușit să realizăm. Deadline Mulțumesc. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 9 noiembrie, ora 12. Vă mulțumesc frumos. Trecem la punctul 5 acum. Situația actuală a negocierilor trilaterale. Deci, uh, suntem în a doua lectură, ca și etapă asistență macrofinanciară pentru Georgia. Și aici, domnul președinte Vital Moreira, uh, pentru că domnul lipsește, îi dau cuvântul lui Bert Lange, înlocuitorul uh, său, de data aceasta. Mulțumesc, stimate colegi, stimați colegi. Vital Moreira este raportor pentru acest document și el m-a rugat să vă spun că pe 16 octombrie a existat o primă întâlnire tripartită în care s-a discutat despre posibilitățile unei soluții interimare. pentru a încerca să se deblocheze situația privind uh, asistența financiară. Dar uh, nu am putut să ajungem la un acord cu Consiliul pentru că și aici statele membre nu au reușit să acționeze în favoarea intereselor exprimate de către Parlamentul European. Acum statele membre încearcă în cercul lor să evalueze diversele posibilități de soluționare uh, a deblocării situației privind asistența financiară și după aceea probabil că va exista o nouă întâlnire tripartită. Data acestei reuniuni încă nu a fost stabilită. Deci, noi ar trebui să continuăm în procesul formal pentru a ajunge într-o a doua lectură și în această după-amiază va trebui să votăm în legătură cu această propunere. Observații de la alți colegi? Reprezentantul PP-ului dorește să intervină? Comisia, poate? Arona Sribucas, din partea Comisiei? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu reprezint DG uh, Comerț și acest dosar nu are legătură cu competențele noastre. Merci. Uh... Bine, atunci mulțumesc. Vă propun să adoptăm recomandarea raportorului atunci, să trecem în a doua lectură, știind că avem un termen imperativ. Uh, termen definitiv, decembrie. Dacă nu, ar trebui să trecem la conciliere. Deci suntem de acord cu perspectiva raportorului, da, mulțumesc. Trecem la punctul 6, activitățile grupului de monitorizare. Domnul Kamal nu este prezent. Fie o să sosească, fie dorește altcineva să se exprime vis-a-vis de Singapore și întâlnirea de acolo, nu? Și atunci trecem la China. Un dosar dificil pentru Europa. În 17 octombrie a avut loc o reuniune între uh, Direcția Generală Comerț și Direcția Generală Competiție ale Comisiei. Vă propun să-l ascultăm pe Helmut Scholz vis-a-vis de actualitatea uh, legată de China și acest dosar dificil, după cum spuneam, care include și ancheta um, uh, Direcției Generale um, Comerț vis-a-vis -vis de problema dumpingului uh, în uh, domeniul celulor fotovoltaice și anunțul făcut de China ieri ca uh, vis-a-vis -vis de ancheta uh, declanșată și de China uh, pentru um, dumping, tot pentru aceleași celule fotovoltaice. Helmut, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Verzii fac parte din uh, co-inițiatorii întrebării orale care a fost uh, propusă pentru plenara Parlamentului European în ce privește energia fotovoltaică, dar aș dori să fac trimitere la reuniunea ultimei uh, ședințe a uh, grupului de monitorizare privind China, în care am analizat discuțiile care au avut loc la întâlnirea la nivel înalt dintre Uniunea Europeană și China în luna septembrie anul curând și în legătură cu uh, acordurile bilaterale de investiții dintre Uniunea Europeană și China. În această după-amiază va exista o audiere pe care comisia noastră o organizează și, uh, de asemenea, uh, ne interesează și condițiile cadru privind investițiile Uh, din perspectiva competitivității între Uniunea Europeană și China. Vreau să vă spun că uh, în Comisia Europeană s-a semnat un memorandum of understanding cu China pe 20 septembrie, iar acest memorandum constituie un cadru pentru colaborarea viitoare și coordonarea activității între comisie, pe de o parte, și uh, echipa de uh, punere în aplicare a prevederilor uh, formată în China cu reprezentanți ai guvernului chinez și de asemenea Uniunea uh, investitorilor chinezi. Acest memorandum analizează și rezolvă probleme legate de legislație, de implementare, de colaborare tehnică, inclusiv în ce privește um, aspecte legate de concurență pe piață și de asemenea de uh, creare a uh, mecanismelor de apărare împotriva unei poziții dominante pe piață. În ședința grupului de monitorizare a existat o dezbatere și chiar dacă nu au participat toți eurodeputații care fac parte din această echipă, um, Mulțumesc tuturor celor care au participat, mulțumesc secretariatului care au uh, analizat uh, problemele specifice, modul în care în această etapă de trecere trebuie să fie abordată problematica relațiilor comerciale, de investiții și de uh, consolidare a relațiilor bilaterale. Trebuie să avem în vedere inclusiv faptul că va exista o schimbare la nivelul conducerii din China, pentru că urmează congresul partidului dominant din China și uh, o adunare populară în martie-aprilie anul viitor, eh, eh, de asemenea ar putea să aibă un impact asupra acestor decizii. Trebuie să vedem și care sunt rezultatele eh, Congresului Partidului Comunist Chinez care ar putea să influențeze conținutul acestui tratat. Iar premierul Jiang Bao de asemenea Uh, are o opinie în ce privește uh, relațiile cu Uniunea Europeană, China fiind uh, un puternic partener pe piața mondială. Și trebuie să ne gândim că Uniunea Europeană, prin reprezentarea la nivel înalt a tuturor președinților, dar și prin uh, reprezentarea comisiei uh, de către comisarul de Gucht, uh, trebuie să își exprime foarte ferm punctul de vedere în legătură cu atenția pe care o acordăm relațiilor comerciale cu Republica Populară China. Din punct de vedere al Comisiei Europene, există o reacție la propunerile făcute de către Camera de Comerț din China. Din păcate, relațiile, atmosfera pentru relațiile comerciale cu Uniunea Europeană nu s-a îmbunătățit conform acestei uh, schițe. Um, în ce privește accesul pe piață, de asemenea, există probleme. Aș face și o observație personală Probabil că noi, ca reprezentanți ai Uniunii Europene, trebuie să analizăm încă o dată problemele legate de accesul pe piață în uh, țări uh, atât de uh, puternic dezvoltate economic cum este China. Trebuie să ne gândim însă și la India, la Brazilia, la statele Mercosur în general. Ar trebui să definim pentru noi exact ce Uh, înseamnă acces la aceste piețe. Poate că ar trebui să discutăm uh, la modul general aceste aspecte pentru a ști exact care sunt așteptările uh, pentru a putea avea o cooperare comercială bazată pe relații de fair play, de echitate. Din partea Comisiei există și opinia că există din partea autorităților chineze dorința de a uh, face pașii următori în ce privește acordul privind investițiile bilaterale. Își doresc un acord bilateral Uniunea Europeană-China care să uh, fie uh, unul foarte complex și cred că și în legătură cu această intenție trebuie să avem o uh, analiză aprofundată. Pentru că dacă ne gândim și la relațiile noastre globale cu alți parteneri, dacă încheiem cu alți parteneri asemenea acorduri bilaterale, în orice caz trebuie să ne gândim și cum vom proceda vis-a-vis -vis de partenerii chinezi, care este situația legată de competitivitate între întreprinderile noastre în anumite sectoare. Este vorba acum de energia fotovoltaică. Uh, Uh, trebuie să uh, vedem care sunt și avantajele pentru întreprinderile europene în ce privește cercetarea aplicată uh, folosirea unor tehnologii moderne în producția industrială în acest domeniu și în același timp trebuie să ne gândim cum se poate ajunge la o producție în masă a acestor instalații de către China sau de către alte state terțe în folosul cetățenilor și cetățenelor în favoarea unui aspect care ne interesează pe toți vis-a-vis -vis de schimbările climatice, pentru că trebuie să avem în vedere, chiar când e vorba de relații comerciale și alte uh, obiective pe care le urmărim. Deci, din acest punct de vedere, relația bilaterală dintre Uniunea Europeană și China uh, este uh, importantă, nu trebuie subestimată în ce privește perspectivele de dezvoltare, ținând seama în același timp de provocările uh, legate de fenomenele de globalizare și relația Uniunii Europene vis-a-vis -vis de alte state existat și o scurtă analiză în ce privește faptul că China acum 10 ani a devenit membră a Organizației Mondiale a Comerțului, ce s-a schimbat în acești 10 ani și toate aceste aspecte trebuie să fie avute în vedere în discuțiile și analizele viitoare, inclusiv în adunarea uh, parlamentară a Organizației Mondiale a Comerțului care urmează să se întrunească săptămâna viitoare. Să vedem cum analizează alte foruri multilaterale aceste aspecte și unde ne situăm noi cu negocierile și legate de aspectele comerciale ale cooperării, care pot fi aspectele pe care să le putem valorifica astfel încât uh, poziția statelor membre ale Uniunii Europene să se consolideze. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai sunt observații? Dacă nu, am eu una. Cred că Într-adevăr, uh, Helmut Scholz vorbea și el despre problema uh, fotovoltaicelor. Într-adevăr, situația în relațiile comerciale între Uniunea Europeană și China este una problematică, dar și emblematică. Și este emblematică pentru că, pe de o parte, vedem o țară imensă, China, cu o capacitate industrială extraordinară, care consideră că, din punct de vedere strategic, energiile regenerabile uh, sunt un element esențial al secolului al XXI-lea și, pe de altă parte, eu nu sunt pentru planificarea în stil uh, uh, chinezesc, dar când analizăm cel de-al doilea plan cincinal uh, al chinezilor și comunicarea privind politica industrială a domnului comisar Tajani, nu suntem nici cum în aceeași categorie. Încă o dată, nu vreau să avem și noi în Europa un plan cincinal. Însă, absența de ambiții uh, serioase când uh, vorbim despre instrumente europene pentru a vedea în ce direcție merge politica europeană, cum apărăm, cum promovăm o capacitate industrială europeană și cum apărăm aceste valori, după cum spuneam, vedem că astăzi nu avem uh, instrumentele necesare pentru a lupta cu țări precum, uh, precum China și de aceea trebuie să găsim o uh, metodă de a îmbina politica industrială cu cea economică. În al doilea rând, uh, China a uh, construit relația cu Europa în, uh, într-un mod pluribilateral. Adică ea vrea relații cu statele membre, dar nu și relație cu uh, Europa, pentru a evita o poziție puternică, comună a Europei, mai ales în domeniul comercial. Și de aceea cred că dacă Comisia Europeană, care astăzi nu are un instrument uh, solid în uh, materie de antidumping, vedem cum stă problema cu celulele fotovoltaice, lucrurile vor dura și în Europa în timpul acesta se închid uh, societăți, dar oricum, dacă Comisia nu profită de această ocazie pentru a spune că relația comercială cu China este o relație europeană, unde Comisia Europeană și instituțiile europene trebuie să joace un rol central, vom continua să avem aceste probleme cu China tocmai din cauza că ne lipsește această poziție coerentă și constructivă. De aceea cred eu că este o perioadă foarte importantă și Europa nu trebuie să rateze uh, ocazia de a face ceea ce trebuie. Doamna Birder. Might sound slightly off topic, but uh, it is an issue that I think Mulțumesc, poate că pare deplasă, dar cred că e o chestiune pe care trebuie să o discutăm cu fiecare ocazie când ne întâlnim și când negociem cu partea chineză. Și este vorba de sprijinul pe care îl acordă uh, comerțului uh, ilegal de filde și de um, corn de uh, rinocer. Uh, acest lucru este devastator pentru populațiile din Africa și se face cu acordul tacit al guvernului chinez, pentru că acesta in, indică, arată cu degetul către comerțul um, legal. Și ajungem mai departe, la partea de dumping. Dacă reușim să oprim dumpingul uh, în chestiuni, în domenii cum ar fi cel fotovoltaic, uh, o să facem următorul, următorul lucru va fi cel legat de Africa. Și am văzut acest lucru uh, cu Kenya, unde se trimite echipament care nu funcționează și oamenilor nu le mai vine să mai cumpere tehnologii noi. Cred că trebuie să avem o perspectivă globală atunci când discutăm cu China și cu alte piețe emergente cu care uh, negociem, pentru că ei au în noi o piață pe care vor să o acceseze și asta ne oferă noi instrumentele care să ne permită să discutăm chestiuni globale care nouă ni se par importante. Și comerțul ilegal cu filde și este într-adevăr o chestiune care devine din ce în ce mai urgentă. Mulțumesc! Avant de repasser la parole... Înainte de a da din nou cuvântul lui Helmut, poate că voi întreba comisia dacă vrea să adauge ceva. Se pare că nu. China, Comisia, nu prea, nu prea vă interesează? Sau? Se pare că nu. Helmut. I guess it is interesting for the commission, but maybe they don't want... Cred că e interesant pentru Comisia, poate că nu vor să ia cuvântul acum aici despre această chestiune, dar relațiile comerciale bilaterale dintre Uniunea Europeană și China sunt de o importanță excepțională și sunt de acord cu ce s-a spus până acum, dar eu aș vrea să mă refer la câteva chestiuni pe care uh, tocmai le-ai menționat, Ianic. Pentru că mă gândesc că dacă nu înțelegem că piața de patru de 1,4 miliarde de oameni care trăiesc în China este de o importanță deosebită în înțelegerea altor parteneri comerciali ai Chinei. Ce înseamnă în provocarea comună pentru materiale uh, brute, pentru alimente, pentru chestiuni de mediu și așa mai departe. Deci, dacă noi nu înțelegem uh, care sunt uh, așteptările uh, pieței uh, chineze, atunci nu putem să ne uh, reorientăm și noi abordarea pentru dezvoltare globală. Poate că și noi ar trebui să ne uităm și noi la activitatea Parlamentului referitor la relațiile comerciale între noi și China. Poate că n-am înțeles noi până la urmă ce înseamnă pentru noi. Dacă ne uităm la exemplu domeniului fotovoltaicelor. Cel puțin pentru Germania, aș spune eu, industria noastră a rămas cumva în urmă, pentru că n-a investit în, într-o accelerare sporită și în tehnologii moderne. N-am făcut decât să luăm subvențiile de la stat și am produs uh, fotovoltaice și aceste produ producție în condițiile pieței globale nu pot uh, Uh, să fie concurente pentru cele din uh, China și atunci trebuie să schimbăm criteriile comune în producția uh, noastră și să investim mai mult în tehnologii mai performante, mai avansate pentru panourile fotovoltaice. Aș sugera că poate ar trebui să discutăm în cadrul acestor provocări comune și viitorul relațiilor uh, comerciale, mai ales în lumina um, strategiei Europa 2020 și a politicilor comerciale. Deci trebuie să, înțeleg, să înțelegem și noi cum putem să influențăm noi uh, politicile internaționale cu statele comune care să fie fiabile și uh, convenite de comun acord și este răspunderea noastră în cadrul Uniunii Europene să fim parteneri echitabili pentru ceilalți și atunci să și cerem celorlalți să ne fie nouă parteneri uh, echitabili. Președintele, mulțumesc. În ceea ce privește producția de, de mm, panouri fotovoltaice, costul de, mm, cu forța de muncă este doar cu 10% mai scăzut și nu trebuie să dăm vina doar pe subvențiile publice pentru calitatea slabă a ceea ce se produce. Dar oricum, după amiază, avem discuții referitoare la investițiile în China și acolo va lua cuvântul și Comisia. Acum, Mercosur și America Centrală. Avem John Lucas ăsta care raportor pentru Mercosur și Pablo Dalba pentru America Centrală. Ei uh, au călătorit în Brazilia, în Costa Rica și în Panama și vă propun să le ascultăm observațiile legate de aceste vizite și apoi poate că Bern Lange va dori să ia cuvântul asupra ce experiență a avut el în uh, Rusia. Poate să ne spună câteva cuvinte despre delegația în Rusia după ce ne va vorbi John Luca. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost uh, raportor pentru delegația la Mercosur în Brazilia după o serie de negocieri între Europa și Mercosur. privitoare la un acord uh, de asociere mai global și un acord comercial. O să încerc să fiu succint. Că în cadrul unui sistem de relații între Uniune, Uruguay, Venezuela, Brazilia, Paraguay, condițiile nu sunt tocmai adecvate. Dar um, există șanse de accelerare unui posibil acord. Dar e adevărat că ce se întâmplă în partea aceea a lumii, nu doar la nivel politic, ci și la nivel comercial, cumva um, încetinește acest proces. Pe de o parte, trebuie să ne gândim la ce înseamnă intrarea Venezuelei în Mercosur, pentru că acesta a fost unul dintre evenimentele recente. De asemenea, în Venezuela au avut loc alegeri și trebuie să vedem care va fi impactul evoluțiilor din Venezuela de acum de după alegeri. De asemenea, și alegerile din Paraguay de luna trecută vor avea un impact asupra relațiilor cu țările din Mercosur și apoi politica argentiniană privind relațiile comerciale la nivel mondial au fost întotdeauna caracterizate de un protecționism marcat. Și acesta cumva prevalează asupra celorlalte abordări și um, afectează și modul în care reacționează la provocările crizei. Acest lucru ne-a fost uh, menționat și de miniștri cu care ne-am întâlnit în Brazilia, cel al uh, afacerilor externe și așa mai departe. Ne-am întâlnit cu uh, antreprenori, am uh, avut uh, niște seminarii organizate, au fost niște zile intense care, în care am încercat să înțelegem relațiile politice precum și cele comerciale uh, și modul în care acestea se încadrează în relațiile comerciale cu restul lumii. aceste experiențe ne-au uh, făcut să înțelegem că nu uh, au existat nici regrese, nici progrese reale și, de asemenea, am tras concluzia că Mercosur în sine nu poate să vină cu o ofertă pe, uh, pe marginea căreia să discutăm. Și anul viitor, în ianuarie, va avea loc un uh, summit, o reuniune la nivel înalt și cred că va trebui să reflectăm asupra situației uh, curente și noi, Parlamentul, poate că ar trebui să formulăm o rezoluție care să reunească aspectele diferite legate doar, nu doar de greutățile întâmpinate, dar și de uh, posibilitățile care ni se deschid în ceea ce privește Mercosur. Până acum, uh, declarațiile noastre au fost oarecum fragmentate. Am avut o rezoluție care a fost uh, cumva depășită de evenimente și apoi chestiuni agricole care um, se referă la anul 2011, dar nu prea am ținut cont de aceste evoluții și, de exemplu, nici Argentina n-a ținut cont de acest lucru în modul protecționist, abordarea protecționistă pe care o au. Și au fost câteva um, um inițiative, dar poate că vom avea și altele în continuare în lumina acestei vizite și a summitului de la Santiago din ianuarie. Aș spune că situația este în felul următor. Nu s-a închis tocmai ușa dar în ceea ce privește încheierea negocierilor, actorul principal, Brazilia, nu vrea să se detașeze de poliția de solidaritate pe care o are cu alte state membre Mercosur. Și din când în când există posibilitatea uh, de a se transforma un, um, acest acord cu Mercosur într-un bilateral cu Brazilia și cred că am primit un um, răspuns destul de clar din partea autorităților politice din Brazilia, mai ales um, um, afacerile externe și răspunsul acesta a fost nu, trebuie să discutăm cu sta- toate statele Mercosur, chiar și um, în contextul dificultăților, nu doar ale noastre cu ei, dar și ale lor între ei. Uh, și chestiunea Chinei de, ar putea să fie importantă în acest context. Deci aș încheia prin a spune că în această comisie și în cadrul Parlamentului trebuie să ne asumăm uh, răspunderea pentru o examinare foarte aprofundată a acestei uh, situații și să ajungem la o voce comună, astfel încât să avem o poziție definitivă asupra acestui subiect. Poate că asta însemna chiar o reorientare a abordării noastre politice în discuțiile cu Consiliul. Având în vedere natura complexă a situației economice, comerciale și politice, a trebuit să facem acest lucru pentru că, după cum știm, acordurile de asociere sunt cele mai uh, largi uh, la care participă Uniunea Europeană acum. Mulțumim. Acum, Helmut. Uh, I also want to... Mulțumesc și eu vreau să mulțumesc colegului meu, pentru că a fost uh, vorba de o informație foarte specifică referitoare la grupul grupului de monitorizare și trebuie să spun că utilitatea acestui grup constă în aceste informații pe care putem să le um, oferim comisiei, pentru că putem prin acestea să aprofundăm cumva anumite aspecte. Eu aș vrea să adaug un lucru care cred că este important pentru noi, dacă vorbim despre Mercosur. Cu, prin experiența raportului uh, acordurilor bilaterale cu Columbia și Peru, uh, care a evitat uh, acordul cu întreaga regiune, aș vrea să ne gândim la cum am putea să facem acest lucru cu... Nu trebuie să ne gândim la o situație bilaterală cu Brazilia. Ar trebui să ne gândim la Mercosur ca partener regional. Acest aspect regional trebuie să fie păstrat. Chiar și cu toate dificultățile, pentru că noi nu trebuie să renunțăm la cooperarea comercială regională, ci să o consolidăm. Pentru că noi, pe noi trebuie să ne intereseze funcționarea Mercosur, această structură trebuie să funcționeze și cooperarea uh, interregională în cadrul, uh, între țările din Mercosur este și aceasta în, inter- în interesul Uniunii Europene. Și, și când vorbim despre China și acolo este vorba de o regrupare de interese locale și același lucru se aplică și în cadrul Mercosur. Înțeleg că aceste negocieri uh, cu Mercosur ar trebui să consolideze aspectele regionale. Mulțumesc. Parlamentul European nu este așadar prea optimist. Cred că la nivelul Consiliului European nici acolo nu există prea mult uh, optimism. La nivel Mercosur nu există optimism și până la urmă uh, Comisia Europeană, care a fost întotdeauna foarte entuziasmată de negocierile cu Mercosur, poate să ne ofere cumva o licărire de speranță? Nu! Nu vreau să vă pun într-o situație dificilă uh, reprezentanților de la Comisie, dar uh, Comisia în acest sens a fost uh, foarte proactivă Mulțumesc, domnule președinte. Dacă vrem un pic de speranță, întotdeauna ne întoarcem către comisie. Eu aș vrea doar să adaug o scurtă remarcă. Recent am avut uh, o rundă de negocieri la Brasilia referitoare la Mercosur. S-a organizat de asemenea și această delegație a grupului de monitorizare a Parlamentului European și Comisia a putut să furnizeze mai multe informații amănunțite, desigur, negocierile cu Mercosur reprezintă o relație bilaterală între o regiune și alta și domnul Scholz a remarcat că există dificultăți de partea partenerului Mercosur în cadrul negocierilor. Comisia urmărește îndeaproape aceste negocieri și uh, o să informăm în continuare Parlamentul cu privire la toate evoluțiile care vor avea loc pe acest uh, front și cred că este evident faptul că Mercosur, uh, fiind o uniune vamară, implică niște legături între membrii acestei uh, uniuni care nu există în alte regiuni. Deci soluțiile care au putut fi găsite în uh, negocierile cu alte regiuni nu se aplică neapărat și în cadrul negocierilor cu Mercosur. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau cuvântul uh, domnului Pablo Zalba cu privire la vizita pe care a întreprins-o în Costa Rica și în Panama. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a spus domnul președinte, am uh, călătorit împreună cu delegația pentru America Centrală în Panama și Costa Rica, după cum știți, acordul de asociere pe marginea căruia vom vota în cadrul plenarei din decembrie trebuie să fie ratificat de toate parlamentele regionale din uh, America Centrală. Până în prezent, doar Parlamentul din Nicaragua a aprobat acest acord și, de fapt, ne-au luat-o înainte. Sunt primii care au făcut acest lucru. În ceea ce privește Panama, situația este destul de neoptimistă. M-am întâlnit cu ministrul de afacerile externe din această țară și ne-am uh, asigurat că acest acord va fi ratificat de către Parlamentul din Panama, probabil în cadrul, uh, în cursul lunii noiembrie sau cel mai târziu în decembrie va intra în vigoare în mod provizoriu și atunci uh, parlamentele din Panama și din uh, Nicaragua vor uh, aplica deja dispozițiile privind politicile comerciale. Panama este singura țară care nu are o delegație a Uniunii în capitala sa și în singurele reuniuni pe care le-am avut cu reprezentanții um, guvernului de acolo ne-au solicitat să ridicăm uh, chestiunile um, potrivite pentru ca Uniunea să deschide o reprezentanță acolo, se simt cumva mai uh, puțin favorizați pentru că sunt uh, o țară foarte dinamică cu rate de creștere uh, dintre cele mai ridicate din uh, regiune și se simt cumva excluși pentru că nu au o delegație a Uniunii Europene acolo. Și toată, orice activitate pe care putem să o facem noi în acest sens ar fi utilă în acest sens. Uh, Uh, Panama este dispusă să coopereze în uh, aspectele economice pentru implementarea acestor acorduri de asemenea. Deci ce aș vrea să subliniez uh, este că um, Parlamentul era dispus să ratifice acest acord până la sfârșitul acestui an și este foarte important ca noi să determinăm Comisia să deschidă o delegație în țara lor. Asta despre Panama. Panama. Acum, despre uh, Costa Rica, situația privind aprobarea acestui acord este cumva mai complexă, pentru că în negocieri pentru aprobarea acestei uh, legislații, guvernul nu are competențe decât în anumite momente din an să aibă o influență asupra ordinii de zi a Parlamentului. Și atunci depinde de grupurile politice din Costa Rica acesta trebuie să hotărască um, atunci, momentul când va, va fi aprobat în um, Parlament um, acordul respectiv. Ne-am întâlnit cu reprezentanța sectoarelor, uh, ministrii, ministrul comerțului și alți actori importanți și toată lumea ne-a spus uh, cât era de important să ne asigurăm de faptul că parlamentarii din Costa Rica trebuie să înțeleagă importanța semnării acestui acord și consecințele întârzierilor trecerii prin Parlament, impactul pe care l o astfel de întârziere asupra economiei din Costa Rica. țările care nu ratifică acest acord n-ar beneficia de avantajele pe care le aduce acesta, nu numai că n-ar avea acces la aceste beneficii, dar ar și pierde o, o cumva o cotă proporțională față de statele care au ratificat acordul cu pricină. Am înțeles uh, că ar uh, reprezenta un dezavantaj dacă nu ar fi uh, aprobat acordul în 2013. Au spus că ar încerca să-l aprobe cumva în primul trimestru al anului 2013 și dacă așa vor sta lucrurile, evoluția ar fi una pozitivă. <clears throat> Și ultimul lucru pe care ni l-au solicitat autoritățile din Conca, Costa Rica a fost un sprijin pentru candidatura țării pentru OMC, dar se pare că în guvernul american nu sprijină decât aderarea Columbiei și autoritățile din Costa Rica ne-au întrebat dacă nu cumva am putea să sprijinim noi uh, um, intrarea, nu noi, ce mă scuzați, și la OCDE. Asta ar fi o abordare mai uh, echilibrată. Dacă aveți întrebări, vă răspund cu plăcere. Sunt întrebări? Observații din partea Comisiei? Eh bien, nous allons passer au point suivant. Euh, Bert... Trecem la punctul următor. Lange pare să fie singurul uh, din partea delegației care s-a dus în uh, Rusia și și-a revenit din vaporii, din aburii vodcai. Uh, Poți să ne spui uh, puțin care uh, sunt concluziile acestei vizite? Mulțumesc, domnule președinte. Nu, nu a curs mult uh, vot că programul a fost foarte dens, un program organizat de secretariatul nostru. Am avut parteneri de dialog de la toate nivelele. Industria europeană, industria rusă, deputați ai Dumei, experți în ce privește Uniunea Vamală din Rusia și Kazahstan, am întâlnit cu reprezentanții ai guvernului, deci întreg spectrul părților direct interesate de relațiile cu noi uh, a fost reprezentat. Era vorba despre aderarea Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului, de asemenea despre piedicile care există încă în uh, calea relațiilor comerciale cu Rusia și a fost vorba și despre cooperarea în domeniul energetic. Și dacă am vrea să tragem linie, să vă spun care sunt impresiile mele, vreau să spun că uh, am fost într-un fel trezit la realitate în ce privește atitudinea partenerilor ruși față de noi. Impresia mea este că uh, Rusia și având, bazându-se pe puterea economică, a dezvoltat un sentiment puternic de uh, forță mondială și ar încerca într-un fel să ne uh, înghesuie la colț în anumite domenii, în ce privește aprovizionarea Uh, cu energie. Am avut o întâlnire cu ministrul adjunct uh, pentru energie, care ne-a spus foarte răspicat, dacă vreți să fiți partenerii noștri, trebuie să aveți și o atitudine uh, de parteneriat și s-a exprimat foarte critic față de conducta Nabucco. Deci, într-un fel, de aceea spun, m-am trezit la realitate și ținând seama și de situația geopolitică, tocmai am discutat astăzi și despre parteneriatul cu China, mi se pare că nu este foarte încurajatoare uh, poziția noastră vis-a-vis -vis de Rusia. Pentru că Uh, multe aspecte pe care noi am fi putut să le considerăm ca fiind progrese în ce privește legislația noastră, în uh, ce privește produsele chimice, alte pachete de măsuri pe care le-am luat noi, acolo au fost interpretate ca fiind piedici în calea importului unor produse rusești pe piața uh, europeană. Pe de altă parte, există firește restricții care au fost stabilite de către partea rusă. Uh, pierderi care se registrează prin reducerile uh, costurilor de import vamal și altele. De pildă, Federația Rusă uh, ne-a prezentat asta ca fiind un progres, o taxă de reciclare pentru autoturisme, care însă uh, nu se referă și la producția internă de autoturisme, ci numai se impune importului de autoturisme. Deci, Uh, lucrurile au fost prezentate ca fiind cât se poate de firești, dar pentru noi uh, apar ca fiind o uh, piedică, o restricție în ce privește exportul de autoturisme. Deci, iată, a fost un fel de poziție de forță pe care o adoptat-o. Trebuie să ținem seama de acest context. Mulțumesc foarte mult! Mario David, cred că de asemenea făcea parte din delegație. Dorești să adaugi un cuvânt? Mulțumesc, domnule președinte. Cred că nu este mult de adăugat față de ceea ce a spus Bernd. Bun. Din partea comisiei o intervenție? Nu. Mulțumesc. În cazul acesta putem trece la punctele la punctul 7. În ce privește avizul legat de aspectele de dezvoltare în legătură cu uh, proprietatea intelectuală asupra resurselor genetice și impactul asupra reducerii sărăciei în țările în curs de dezvoltare. Raportorul nostru este Helmut Scholz cu uh, un uh, aviz foarte important pentru comisia noastră, ca și pentru Comisia DEVE, care de asemenea uh, partajează beneficiile uh, resurselor uh, genetice. Deci vă propun ca Helmut să ne pună în temă în legătură cu stadiul în care se află acest dosar. Mulțumesc! În ultima ședință a Uh, Comisiei INTA am avut o discuție amplă legată de aspectele generale ale acestui subiect și suntem conștienți de faptul că acest subiect este analizat în mai multe comisii, dar uh, noi trebuie să vedem care este răspunderea noastră, care este impactul asupra schimburilor comerciale. Deci, în ce privește avizul pentru Comisia, uh, pentru DV, am încercat să insist asupra acestor aspecte care sunt multiple și care ar putea să uh, mai facă parte din aviz. Sigur că noi ne aflăm în clipa de față uh, în uh, etapa de proiect uh, și uh, există un spațiu limitat. Dar vreau să vă spun că noi trebuie să colaborăm foarte bine cu raportorii din umbră, pentru că avizul nostru să fie îmbogățit în acel sens pe care ne dorim împreună, inclusiv după schimbul de opinii de astăzi. Aș vrea să spun în completarea ședinței noastre din octombrie că merită să insistăm asupra patru aspecte. Din perspectiva mea, este vorba despre a decide cum dorim ca în cadrul um, tratatelor viitoare să susținem inclusiv acordul TRIPS în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului pentru a uh, vedea dacă putem să ne impunem um, direcția care ne interesează pe noi, unde trebuie pe viitor să uh, se situeze întâlnirile negociatorilor pentru ca resursele genetice să fie privite ca elemente esențiale uh, și uh, să fie cuprinse în acordurile internaționale, astfel încât să existe un cadru juridic care să garanteze valorifica lor. Este vorba despre uh, a crea o situație transparentă și, din același, uh, și în același timp stabilă din punct de vedere legal legată de resursele genetice. Aș dori de asemenea să existe o punere în temă Um, aici uh, găsiți acronimul PIC. Um, de asemenea, să existe o respectare a prevederilor din uh, protocolul de la Nagoya în ce privește pozițiile internațional acceptate, care până acum însă nu au fost ratificate în niciunul din statele membre. Deci, propunerea Comisiei ca protocolul de la Nagoya să fie transpus în practică constituie o obligativitate pentru toate statele membre ale Uniunii Europene și acesta este un aspect important asupra căruia noi, în calitate de membri ai Comisiei INTA, trebuie să insistăm. Deci, noi ne așteptăm ca statele membre să uh, declanșeze urgent un proces de ratificare a acestui protocol uh, pentru a fi bază a ceea ce uh, s-a negociat uh, pe plan internațional, deci cerințele PIC și MAT. Noi, în calitate de Parlament, ar trebui să susținem o convocare rapidă a unei conferințe pe plan ministerial a Organizației Mondiale a Comerțului pentru a progresa în acest sens și, în al patrulea rând, întreaga problematică legată de legătura acestui subiect cu dezvoltarea durabilă în state terțe cum abordează populațiile indigene din alte state uh, aceste resurse genetice uh, pentru uh, ca valorificarea resurselor să se poată realiza și într-un cadru convenit internațional um, și ca bază pentru propria dezvoltare. Cum se poate crea, cu alte cuvinte, o perspectivă de dezvoltare pentru propria civilizație. Sunt aspecte care sunt legate inclusiv de uh, comisia care se ocupă de tratatele comerciale. Și uh, la punctul 5 am încercat să analizez lucrurile uh, în contextul uh, acestui complex de probleme. Uh, și uh, sper că în întâlnirea cu raportorii din umbră și cu alte colege și colegi să putem să completăm acest aviz. Din păcate, uh, există și o foaie de parcurs foarte strictă, pentru că la întâlnirea din noiembrie 2 uh, va trebui să definitivăm această poziție. Mulțumesc foarte mult! 8 noiembrie, data limită, ora 18 pentru depunerea amendamentelor. Christopher Fjellner, raportor din umbră. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Sincer, nu am prea multe de spus. Eu cred că este un proiect uh, destul de bun. Este echilibrat și, după cum spunea și Helmut, Provocarea este să ne limităm la aspectele relevante pentru uh, comisia noastră, Comisia de Comerț Internațional. Cred că vor fi ceva idei noi la care să am amendamente, dar cred că, în general, linia pe care ne-a prezentat-o Helmut va fi uh, și direcția rezonabilă pe care să o urmeze uh, Comisia. Asta ca să fiu sincer. Très bien, un nouvel axe dans ce Parlement. Foarte bun, bine, o nouă axă a acestui Parlament, iată Helmut Scholz, Christopher Fierner, foarte interesant. Acest lucru trebuie marcat în uh, procesul verbal al reuniunii de astăzi. Un consens între grupurile politice trebuie reținut. Din partea uh, socialiștilor, uh, Josefa Andres domnule președinte. Mai întâi vreau să îl felicit pe raportor pentru că, într-adevăr, este o problemă spinoasă care este de interes și pentru alte comisii. Noi ne concentrăm pe aspectul comercial, desigur, și trebuie să încercăm să limităm textul din această perspectivă. Eu vreau doar uh, să aduc câteva mici contribuții și câteva mici nuanțe ce ne dorim în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală. Trebuie să spunem, să dăm o definiție ceea ce înțelegem prin piraterie în acest context, pentru a vedea exact de ce vorbim. Și odată ce vom vedea cum pot aceste popoare în curs de dezvoltare să beneficieze de controlele impuse, să vedem care sunt aceste controle, care sunt resursele și așa mai departe, uh, vom avea nevoie să mergem dincolo de participarea ad hoc și dincolo de uh, brevete, pentru că ele complică lucrurile. Sunt necesare contracte între țările de origine și țările beneficiare și așa mai departe. Sunt uh, lucruri uh, în uh, care suscită polemici. Și trebuie să ținem seama și de biodiversitate, de securitate alimentară și de uh, continuarea relațiilor comerciale uh, cu agricultorii. În ceea ce privește raportorul și textul, este puțin limitat, dar vom încerca să-l îmbunătățim prin amendamente, pentru că este destul de bun de la început. Mulțumesc, Francisca Keller, din partea versilor. Mulțumesc frumos. Nu sunt raportor din umbră, dar Amelia este raportoarea noastră din umbră, care nu este prezentă astăzi. Însă, în general, și verzii susțin acest aviz și consideră că el stabilește o bază foarte, foarte bună de discuții. Însă, unele aspecte cheie, din punctul nostru de vedere, sunt încă neacoperite de uh, acest aviz. Poate uh, Mă refer la întrebări uh, de genul dacă utilizarea resurselor genetice uh, necesită brevetare până la urmă sau cum putem da o uh, voce eficientă comunităților locale, mai ales femeilor care sunt printre principalii utilizatori activi de resurse genetice, să vedem cum pot ele participa în mod activ cum definim cunoștințele tradiționale? Iată o întrebare foarte bună pentru o dezbatere. Și dacă acest protocol ar putea deveni punctul nedorit pentru um, implicarea țărilor uh, în curs de dezvoltare, mai ales țările cel mai puțin dezvoltate, în genul acesta de um, acorduri și probleme de proprietate intelectuală. Noi considerăm că genul acesta de întrebări pot fi um, discutate și acoperite de acest raport, măcar parțial, și Poate Amelia va depune o serie de amendamente în această direcție, dar în general suntem mulțumiți cu uh, conținutul raportului. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, Catrin! Da, și eu vreau să îmi exprim susținerea vis-a-vis -vis de acest raport. S-a spus deja mare parte din lucrurile pe care vreau să le spun și eu. Avem nevoie de o abordare preventivă atunci când vorbim despre uh, modificările genetice. Pe mine mă preocupă punerea în aplicare. Odată ce avem aceste reguli, să vedem cum se pun ele în aplicare. Dar acest raport are o abordare foarte bine echilibrată și de aceea cred că trebuie să fim recunoscători raportorului pentru acest lucru. Există întotdeauna un conflict între costurile cercetării, punerea ei în aplicare și, pe de altă parte, resursele deschise. Și atunci când vorbim despre protecția biodiversității, trebuie să analizăm foarte bine care este parcursul bunurilor care au fost modificate, produselor modificate și trebuie să fim foarte atenți în acest sens. De aceea, cu siguranță vom depune câteva amendamente în acest sens, dar nu foarte multe, cel mai probabil. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte. Din partea comisiei, comisiei avem de asemenea reprezentanță alături de noi. pendant votre absence. D'accord. Euh, donc, au titre de la Commission, nous avons... Reprezentanți de la Direcția Generală Mediu, după cum uh, spuneam, din partea Comisiei, domnul Curis, domnul Beck, doriți să interveniți? Da, vă rog. Mulțumesc și bună dimineața. Doar câteva observații. Noi considerăm că, per total, este un proiect de aviz foarte echilibrat, dar vreau să uh, subliniez un punct pe care poate ar merita să-l luați în seamă. Direcția Generală Mediu analizează uh, problema uh, resurselor genetice dintr-o perspectivă mai amplă, nu doar din perspectiva uh, drepturilor uh, de proprietate intelectuală pentru că acesta este doar un aspect, doar o direcție și pentru noi este important, și prin noi mă refer la toate serviciile Comisiei, să avem în vedere interesele comune ale tuturor țărilor și tuturor cercetătorilor pentru a crea un sistem deschis și permisiv de folosire a resurselor genetice și a cunoștințelor tradiționale asociate. Aceasta este baza unei inovări bazate pe um, aspectele biologice și pe inovare în domeniul resurselor genetice. Sigur, sistemul trebuie să susțină drepturile suvenare ale statelor în ceea ce privește resursele genetice, precum și, desigur, drepturile comunităților indigene asupra cunoștințelor lor tradiționale. Vreau însă să subliniez acest lucru important. Nu este doar o problemă nord-sud, nu este doar o problemă care se ocupă de interesele pentru dezvoltare, ci o chestiune mult mai orizontală. Să vă dau doar un exemplu. În proiectul de aviz al Comisiei pentru Dezvoltare se menționează că țările OCDE ar depinde, depinde foarte mult de resurse genetice pentru alimente și agricultură. De fapt, relația este uh, opusă. Principala dependență este um, că Țările sudice depind de resursele din țările nordice, în special în ceea ce privește resursele um, animale. Uh, Vreau doar să spun din nou, nu este o problemă nord-sud, are și această fațetă, dar este mai ales o problemă orizontală în care toate statele au un interes comun. Al doilea punct pe care voiam să-l subliniez se referă la ratificarea protocolului de la Nagoya. Poate cunoașteți propunerea Comisiei de un regulament european care să pună în aplicare protocolul de la Nagoya în cadrul Uniunii Europene uh, propunere care va fi supusă um, procedurii legislative obișnuite în um, Parlament și în Consiliu și finalizarea acestei proceduri este, în uh, opinia noastră, o condiție de bază pentru ratificarea protocolului de la Nagoya de către statele membre. Și suntem optimiști că propunerea Comisiei va facilita uh, un proces uh, legislativ uh, accelerat. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc, sună președintele. Helmut, hai să închizi? Um, mulțumesc foarte pe scurt. Doresc să mulțumesc pentru toate comentariile. Cred că în baza opiniilor exprimate de către membrii Comisiei astăzi, putem finaliza avizul nostru pentru următoarea întâlnire a Comisiei noastre și să o supunem la vot. Voi ține seama de toate observațiile făcute și doresc de asemenea să spun că, din punctul meu de vedere, este foarte important să avem o viziune de tip generalist și în același timp, în acest context general, să ne concentrăm pe aspecte comerciale, pentru că eh, este un subiect foarte interesant, eh, care înseamnă o provocare pentru noi. În același timp, însă, ne putem concentra pe problemele reale legate de eh, acest context internațional și în același timp putem îmbogăți raportul. Nu vreau să pun sub semnul întrebării raportul care se realizează în Comisia TV, pentru că uh, multe din aspectele foarte importante uh, sunt avute în vedere. Dar în felul acesta noi ne putem consolida poziția noastră. Și uh, doresc să mulțumesc colaboratoarei noastre din partea secretariatului. Deci aștept cu optimism configurarea acestui document pentru următoarea întâlnire. Mulțumesc, Helmut! Deci, um, într-adevăr, se va putea ajunge la un consens pe marginea acestui raport. Punctele 8 și 9 legate de responsabilitățile sociale a întreprinderilor. Avem două dosare în dezbatere. Uh, după cum știți, pe 25 octombrie 2011 Comisia a adoptat o comunicare privind noua strategie a Uniunii Europene pentru perioada 2011-2014 în ce privește responsabilitatea socială a întreprinderilor și este un răspuns foarte puternic din partea Parlamentului European pentru că Comisia INTA, EMPL și jurii au elaborat rapoarte de inițiative, fiecare sigur că poate să redacteze un aviz în legătură cu raportul celorlalți. A existat de, ca atare o operație în forță pe această temă și ne întrebăm Uh, acum în ce privește, uh, i-am uh, delegat de altfel transferat lui Ben Lange avizul și ca atare îi dau cuvântul pentru a se pronunța în legătură cu acest subiect. Ben, mulțumesc, domnule președinte. Stimate colegi, stimați colegi, într-adevăr, Comisia a pregătit o comunicare care a fost prezentată de către președintele nostru. În această comunicare se poate constata că există o modificare a strategiei la nivelul Comisiei în acest domeniu. Pentru că până acum strategia CSL era concentrată pe activitatea întreprinderilor care uh, urma să desfășoare o activitate consolidată. Dar acum se solicită o uh, respectare mai intensă a comportamentului comercial uh, transparent și responsabil în ce privește creșterea durabilă. Deci, uh, Acum, pentru întreprinderile naționale, trebuie să fie elaborate proiecte care să stimuleze colaborarea cu celelalte părți interesate, inclusiv cu sindicatele. În Comisia, în uh, comunicarea Comisiei se prevede că până în 2014 toate întreprinderile mari uh, vor trebui să respecte din acest punct de vedere standardele de creștere durabilă internațională, fie uh, normele ISO, fie regulile norme Conduct. Deci o obligație uh, care va fi valabilă pentru toate marile întreprinderi. Există și alte propuneri ale Comisiei în acest domeniu, dar eu cred că acest lucru reflectă că responsabilitatea socială a întreprinderilor uh, nu uh, mai uh, depinde de liberul arbitru, să spunem, sau de atitudinea fiecărui Consiliu de Administrație al întreprinderilor europene. Pentru că trebuie să ne întrebăm cum se comportă marile corporații europene în alte țări ale globului și trebuie să recunoaștem că nu se comportă întotdeauna conform standardelor valabile în Europa. Comportamentul din Africa, din alte zone, um, se adaptează într-un fel și uh, posibilităților uh, de acolo și neglijează câteodată standarde obligatorii pentru noi uh, față de mediu sau față de societate. Uneori nu se um, respectă normele uh, contractelor de muncă pe care le prevede Organizația Mondială a Muncii. Tocmai de aceea, noi, în calitate de membri ai Uniunii Europene, trebuie să cerem ca normele sociale și de protecție a mediului înconjurător să fie respectate în activitatea marilor corporații europene, indiferent unde activează pe glob. Uh, de aceea, în proiectul meu, eu propun și alte câteva măsuri. Pe de o parte, cred că trebuie într-un acord vi comercial viitor să um, solicităm și obligativitatea de a respecta uh, normele um, care sunt valabile în Europa, inclusiv în ce privește sistemul generalizat de preferințe și SGP+. Trebuie să fie uh, respectate uh, toate prevederile, pentru că trebuie să fie o atitudine europeană cu uh, caracter exemplar, indiferent unde se acționează. Oamenii care intră în contact cu acest comportament al marilor întreprinderi europene, dacă au obiecții, trebuie să aibă și posibilitatea uh, să uh, acționeze în instanță și să uh, le amintească obligația de a respecta standardele europene. În al treilea rând, cred că este nevoie de transparență în ce privește comportamentul întreprinderilor europene. Dacă Comisia solicită ca până în 2014 toate marile întreprinderi europene să se supună acestor standarde. Deci, uh, fie Global Compact, fie ISO 2060, uh, inclusiv obligativitatea de a raporta a întreprinderilor cotate la bursă și a societăților pe acțiuni să se refere nu doar la activitatea economică, ci și la aspectele legate de CSR, astfel încât fiecare cetățean să poată să aibă acces la tot ceea ce respectiva întreprindere a întreprins. Dar aștept cu interes comentariile dumneavoastră pentru a putea completa eventual propunerea mea de aviz. Mulțumesc. Mulțumesc, era acum raportorii din umbră, Francisca Keller mai întâi. Ähm, äh, ähm Mulțumesc, Bernd, pentru acest proiect de aviz. Noi, în calitate de membri ai verzilor, putem fi de acord că aceste uh, clauze CSR nu sunt uh, în clipa de față nici suficiente și nici tratate ca fiind niște orme, norme obligatorii. Uh, ca atare, uh, noi ne-am dorit ca ele să figureze în sistemele SGP, sistemul generalizat de preferințe și SGP+, și în, pe de altă parte, Comisia INTE ar putea câteodată să acționeze mai mult pentru coerența acestor norme, inclusiv în ce privește directivele uh, de uh, transparență și de raportare, astfel încât aceste norme să poată fi implementate pretutindeni în condiții mai bune. În ce privește acest raport. Sigur, uh, vom face și uh, câteva uh, propuneri de amendare, dar care merg în același sens, converg, um, astfel încât toate acordurile cu state Uh, terțe uh, să țină seamă de principiile directoare ale Națiunilor Unite și uh, Uniunea Europeană și statele partenere să uh, trebuiască să respecte aceste linii directoare. De asemenea, ă, ar trebui să se insiste asupra faptului ca și acordurile deja ă, în funcțiune să fie revizuite astfel încât toate clauzele legate de responsabilitatea socială a corporațiilor să figureze în acorduri iar de asemenea la ambasadele Națiunilor Unite să nu existe doar un ofițer responsabil cu relațiile comerciale, ci să existe și persoane care să uh, fie pregătite profesional în ce privește aceste responsabilități uh, corporatiste pe plan social um, și care să colaboreze cu Serviciul de Acțiune Externă a Uniunii Europene. Deci, ar fi necesară și o activitate de monitorizare suplimentară pentru a vedea dacă aceste clauze sunt respectate, care, sunt, uh, care este contextul de transparență existent și unde uh, ar fi necesar să se intervină, să se insiste pentru eventuale corecții. Deci vom înainta uh, propunerea de amendament, dar în sensul deja exprimat pentru a consolida și mai mult efortul nostru. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Catrin, dorești să intervii? Nu? Helmut. Mulțumesc! Și eu doresc să mulțumesc pentru acest proiect de aviz Raportorul din umbră este Paul Morphy, care în clipa de față însă este prezent în altă comisie, de aceea doresc să numesc doar două aspecte, care din punctul meu de vedere ar trebui să fie analizate și în uh, comisia noastră. Punctul 1 este bine formulat, dar mă întreb cum am putea ca principiile responsabilității sociale să poată fi introduse în aceste tratate, cum trebuie purtate negocierile. Pentru că într-un aviz pe care eu îl elaborez și pentru uh, Comisia de Politică Externă, în legătură cu acest subiect, uh, fac trimitere la uh, directiva OECD Există niște principii care sunt formulate pe plan internațional, dar eu cred că în cadrul OECD se găsesc deja criterii care au fost negociate. Și cred că și relațiile comerciale eh, trebuie să fie privite din perspectiva acestor criterii. Și un alt aspect. Da, găsesc că este corect ce ai scris tu, Bent, la punctul 6 în ce privește directiva transparenței, Parlamentul cred că nu a fost uh, suficient de insistent pentru a declanșa lucrurile mm, care să evolueze în direcția dorită de noi. Și eu cred că, uh, sigur, problematica este foarte vastă, dar ar trebui poate să ne corectăm puțin poziția Și putem face acest lucru și prin avizul tău. Mulțumesc, doamna Hanslik. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, vreau să mă scuzați că am întârziat. Însă tocmai am terminat voturile în Comisia IMCO și de acolo vin. Mai întâi vreau să-i mulțumesc autorului avizului pentru efortul său și să-i spun totodată că îi susțin recomandările. Aceste uh, condiții sunt necesare pentru ca această politică să fie coerentă cu obiectivele Uniunii Europene. În ceea ce privește principiile, comerțul nu trebuie să uh, difere de celelalte principii ale Uniunii, fie ele interne sau externe, și în niciun caz nu poate să dea naștere la abuzuri în domeniul libertăților fundamentale. Răspunderea socială a întreprinderilor și a sectorului comercial trebuie așadar să fie strâns legată, să fie strâns legate între ele. Există acorduri între state dar răspunderea socială a întreprinderilor se bazează pe voluntariat. În legătura între cele două, între comerț și această responsabilitate socială a întreprinderilor, ar însemna o, un pas important către o mai bună îndeplinire a acestor principii și către respectarea de către întreprinderi a normelor și a standardelor de mediu și sociale de fapt, nu doar de întreprinderi, ci și de către state. Acest sistem nu poate fi o frână tot, uh, pentru comerțul internațional. China vrea totodată să respecte și ea aceste principii, dar sunt necesare și principii juridice și este necesară o abordare care să permită societăților să îndeplinească aceste principii. S-a spus că întreprinderile trebuie să-și schimbe modul de acțiune, să fie responsabile în ceea ce privește mediul înconjurător și standardele sociale, mai ales atunci când acționează în țările terțe. Și trebuie să subliniem cât se poate de hotărât acest lucru. Trebuie totodată să spunem că nerespectarea acestor principii aduce prejudicii producției și lucrătorilor în Europa, cărora le cerem să respecte aceste norme de mediu și uh, sociale. Acest concept are un potențial inovator ca răspuns la problemele ecologice și sociale. De aceea trebuie ca această politică să fie mai bine promovată astfel încât societățile să o poată folosi în mod activ. Totodată este important uh, modul în care clientul și partenerii societăților văd această politică, fiindcă și susținerea acestora este importantă pentru aplicarea întregului sistem. Aș dori să mai subliniez încă o dată eforturile foarte reușite ale autorului avizului și de aceea cred că vom ajunge la un uh, punct comun. Președintele, eu am o întrebare uh, de adresa raportorului. Am văzut că întreprinderile europene sunt foarte implicate în susținerea anumitor candidați din Statele Unite, fie că vorbim de nivel prezidențial sau de orice alt nivel, Senat, Congres sau așa mai departe. Și întrebarea mea este dacă transparența întreprinderilor europene vis-a-vis -vis de sprijinirea acestor candidați ar putea să intre în cadrul de acoperire al răspunderii sociale a întreprinderilor. Pentru că vedem că mari întreprinderi europene care susțin candidați care militează foarte activ uh, împotriva uh, unor măsuri de protecție a mediului, de exemplu, cred că este un lucru important uh, ca percepție publică. Din partea Comisiei, domnul Palasia dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Da, am câteva observații vis-a-vis -vis de aviz și vis-a-vis -vis de discuțiile care tocmai au avut loc. Revenind la comunicarea din 2011 privind uh, RSI, responsabilitatea socială a întreprinderilor, Comisia a avut o nouă abordare care transcendează discuțiile uh, vis-a-vis -vis de obligativitatea acestui cadru. Noi definim responsabilitatea socială a întreprinderilor ca fiind răspunderea acestora pentru impactul lor asupra societății. Și atunci nu are sens să discutăm dacă e obligatorie sau voluntară. Vorbim despre impact, fie el pozitiv, fie el negativ, asupra societății și RSI se referă la maximizarea impactului pozitiv și minimizarea celui negativ. Dar, revenind la observațiile făcute în aviz, mi se pare că el nu ține seama de evoluțiile recente Uh, din uh, modul de realizare a politicilor la nivelul Comisiei. Într-adevăr, RSI sunt, se reflectă în ultimele acorduri de um, liber schimb, inclusiv Columbia, Peru, Califorum și așa mai departe. De asemenea, în ultimele noastre comunicări privind investițiile din 2011 și în cele referitoare la comerț și creștere, am făcut referire la uh, RSI și în cadrul negocierilor privind acordurile de liber schimb se fac referiri la responsabilitatea socială a întreprinderilor și vom continua să facem referiri și la, în cadrul viitoarelor acorduri de investiții. În ceea ce privește clauza RSI, Vrem să subliniem faptul că recomandăm folosirea um, orientărilor OCD pentru întreprinderile multinaționale. Acolo există deja un mecanism de punere în aplicare, măsuri de punere în aplicare, puncte naționale de contact. Și nu credem că uh, asemenea detalii trebuie incluse și în acordurile, de, um, acordurile comerciale putem face trimitere la uh, liniile directoare, la orientările OCDE, care, din punctul nostru de vedere, uh, sunt, uh, reprezintă cel mai cuprinzător instrument uh, RSI. S-au făcut uh, referire și la alte instrumente, cum ar fi uh, Global Compact, uh, Organizația Mondială a uh, Muncii, uh, dar în special e vorba de acest uh, instrument al OCD care ne scutește de îngreunarea acordurilor noastre. În ceea ce privește SGP și SGP+, într-adevăr, trebuie să introducem și acolo conceptul de RSI, dar SGP este un instrument de acord cu guvernul, guvernele. Deci el nu implică uh, luarea deciziilor la nivelul societăților. Deci uh, nu introducem RSI ca atare în sistemul generalizat de preferințe, ci doar ca și principiu. Și unul dintre aspectele uh, critice ale RSI este că el este, ea este compatibilă cu uh, Organizația Mondială a, Sănătă- a Comerțului. Deci le includem, dar avem grijă ca ele să-și păstreze această compatibilitate. În ceea ce privește cooperarea juridică și afectul, uh, îmi cer scuze, accesul eficient la justiție, credem că acest lucru trece puțin dincolo de uh, ceea ce ar trebui să uh, furnizeze un acord uh, de comerț. Ține mai degrabă de politica externă și de securitate sau de politica de dezvoltare, în niciun caz de politica de uh, comerț. Nu considerăm că acordurile comerciale și de investiții sunt instrumentele potrivite pentru abordarea acestui aspect. În ceea ce privește echilibrul dintre investitori, protecție și intervenție statală, acestea țin de politica de investiții și avem uh, în vedere includerea, în viitoarele, includerea lor în viitoarele noastre acorduri. Intenționăm să ne asigurăm că dreptul de reglementare se va păstra în contextul tratatelor bilaterale de investiții și vom încerca totodată să accentuăm uh, angajamentul uh, întreprinderilor de a adopta um, angajamentele de la Haga privind uh, conduita corectă. În sfârșit, în ceea ce privește reforma um, reformarea directivelor privind competitivitatea și contabilitatea, în scuze, și transparența, eu știu că um, se lucrează acum la un regulament. Nu știu la ce se va ajunge până la urmă, dar e vorba de o inițiativă privind raportarea nefinanciară care să modifice cele două directive uh, privind contabilitatea și, desigur, aceste modificări vor include elemente de uh, raportare nefinanciară și de diversificată. Iată câteva lucruri care se întâmplă în momentul de față și uh, veți primi uh, în curând uh, notificările privind aceste modificări. Ideea fiind ca să se ține seama și de aceste anavize eventual. Mulțumesc frumos! Bert Lange. Raportorul Bent Lange. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc colegelor și colegii pentru comentariile, contribuțiile făcute, pentru ca acest raport să fie amendat. Cred că toți, de fapt, mergem în aceeași direcție, pentru ca întreprinderile europene să-și asume o mai mare responsabilitate în activitatea lor comercială, astfel încât și valorile europene să fie mai bine reprezentate și să nu uite de ele în comportamentul lor, în evoluțiile lor în afara Europei. În ce privește opinia reprezentantului Comisiei, aș avea câteva observații, dar și câteva întrebări pentru că um, într-un fel înțelegeam din uh, spusele dumneavoastră că deja lucrurile sunt în ordine și că n-ar fi nevoie de acest raport. Eu văd lucrurile puțin altfel. Dacă mă gândesc la uh, um, RSI și modul în care această responsabilitate socială a întreprinderilor este promovată în acordurile uh, comerciale, cred că nu există prevederi legate de necesitatea de monitorizare și că tocmai de aceea o optimizare se impune. Iar în ce privește integrarea în sistemul generalizat de preferințe și uh, SGP+, de asemenea, este important să vedem uh, care schemă Uh, ar trebui să fie aplicată și cum se comportă întreprinderile în respectarea acestei scheme. Iar în ce privește chestiunea transparenței în rapoartele lunare și anuale, ar fi foarte bine Uh, ca să primim o propunere din partea Comisiei care de mult a fost anunțată și noi vom insista ca această propunere să vină până în momentul în care se va afla pe masa noastră de lucru. Dar aș vrea să mă folosesc de această ocazie pentru a pune și eu o întrebare. În comunicarea Comisiei, cred că au fost uh, descrise 13 obiective. Acest lucru s-a întâmplat pe 25 octombrie anul trecut, deci a trecut mai mult de un an de atunci. Dumneavoastră spuneți că fondurile de investiții și instituțiile financiare uh, trebuie să răspundă uh, unor criterii de comportament etic și social. Ați analizat din acest punct de vedere comportamentul? S-a întâmplat ceva sau nu? După aceea spuneați că marile corporații până în 2014 trebuie să își asume responsabilitatea uh, ca unul din standardele uh, legate de responsabilitatea socială a întreprinderilor să fie respectată. Oare, într-adevăr, acest lucru se întâmplă? Marile întreprinderi din uh, Europa Uh, respectă această cerință și una din cele 13 măsuri mai era ca statele membre până în anul 2012, care în curând se va încheia, să uh, își elaboreze propriile linii directoare care să stimuleze responsabilitatea socială a întreprinderilor. Iar dumneavoastră, împreună cu statele membre, să declanșați un proces de analiză între parteneri egali, uh, așa numita revizuire uh, peer review. S-a întâmplat ceva din acest punct de vedere până acum? Domnul Parasio, sunteți dispus să răspundeți la întrebările care v-au fost agresate? Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc domnului raportor. Cu privire la ce s-a întâmplat cu fondurile de investiții și RSI-ul, acestora. În acest moment uh, suntem uh, în conformitate cu activitatea uh, OSCE, care acum elaborează linii directoare pentru întreprinderile naționale și mai ales pentru sectorul serviciilor financiare intenția ar fi să fie acoperite toate aspectele RSI în diversele operațiuni ale serviciilor respective, managerii de active, de fonduri și așa mai departe și alte modele de afaceri din uh, industria financiară. În acest moment uh, se identifică diferitele activități și modele de afaceri care trebuie să fie cumva redirecționate uh, de asemenea, uh, am văzut că unele dintre uh, aspectele din uh, industria financiară au adoptat aceste principii, um, principiul investițiilor responsabile. Unele companii deja și-au asumat aceste principii, de asemenea unele pentru finanțarea de proiecte, dar încercăm să identificăm, să um, cartografiem diversele interese și unde e nevoie de um, orientări suplimentare pe care să le ofere OCDE. Comisia va uh, continua să urmărească activitatea acestei organizații. Că despre angajamentele față de planul de acțiune din comunicarea privind RSI, avem un follow-up destul de strâns, urmărim rapoartele pentru îndeplinirea diferitor aspecte din tabel și am înțeles de la Digi Întreprindere că lucrează deja acest lucru și ultima actualizare a tabelului este uh, acum în, în curs de elaborare și multele dintre elementele din planul de acțiune sunt deja în desfășurare, inclusiv revizuirea interpares uh, și începem să negociem o dată pentru începerea acestor activități și uh, de asemenea, discutăm cu diversele uh, grupuri de state membre care urmăresc uh, RSI-ul. Avem un grup la nivel înalt care se reunește la fiecare șase luni și uh, o astfel de reuniune cu statele membre se va desfășura în lunile următoare. De asemenea, o reuniune a forumului um, uh, părților interesate. Multe din aceste activități sunt deja în desfășurare. Am menționat deja ce facem în ceea ce privește politicile de investiții și cele comerciale, dar cu privire la celelalte acțiuni uh, prevăzute în comunicarea privind DRSI, din ce am înțeles, au um, uh, înregistrat progrese semnificative. De asemenea, uh, privind activitatea privind raportarea financiară, aceasta într-adevăr durează cam mult, dar uh, din câte știu, ne apropiem de uh, elaborarea unei propuneri care va fi distribuită în curând Parlamentului. Mulțumesc! Sunteți mulțumite? Răspuns? Întreabă președintele. Termenul pentru amendamente 14 noiembrie la ora 18. Mulțumim. Acum, Următorul punct pe ordinea de zi, punctul 10, se referă la motoarele ale creșterii pentru țările în curs de dezvoltare, și anume reprezentate de comerț și de investiții. Raportoare este doamna Tokia Saifi, care astăzi va fi reprezentată de Mario David, dacă am înțeles bine. Este vorba de uh, un raport în care suntem uh, asociați cu Comisia DEVE. Înainte de a da cuvântul uh, reprezentantului raportoare, vă informez că vom avea o prezentare pe care o va face domnul Karim Daul din partea OCDE care va vorbi despre o serie de inițiative de investiții în Africa a OCDE și ne va spune care este în acest moment abordarea OCDE, ar putea să contribuie și la activitatea dumneavoastră. Am înțeles că faptul că ar fi, faptul că ar fi doi raportori ai PPE în, în, la și la DV ar garanta uh, coerența celor două raporturi. Acum o să întreb pe Mario uh, David uh, care ar fi calitatea acestei coerențe în grupul uh, PPE, mai ales în ceea ce privește acest raport al uh, doamnei Tokia Saifi. Mario David, mulțumesc, domnule președinte cred că din experiența noastră știți deja cum s a lucrat cu coerența ppu ului în legătură cu orice subiect, de altfel. Cred că vine de la sine înțeles uh, și e valabil pentru uh, alte grupuri de asemenea. Nu suntem noi mai speciali. Din fericire, desigur. Bun, să începem. În primul rând, Tokia Saifiu își cere scuze că nu poate să fie astăzi aici. Mi-a cerut să-i uh, prezint documentul de lucru și uh, să-i trans- să transmit remarcile sale. Mi-a cerut să, spună, să spun că rămâne la dispoziție pentru discuții pe tema acestui document în cursul acestei săptămâni, dacă doriți acest lucru. O remarcă preliminară privind procedura. Uh, după cum uh, ați spus, domnule președinte, Tokyo trebuie să reamintească faptul că Comisia DEVE redactează un document de lucru, un raport și un uh, aviz pentru aceeași uh, comunicare din ianuarie 2012, care este și baza pentru raportul INTA. Calendarul este coerent, lucrăm împreună pe marginea regimului articolului 50. Există o, repartire, o repartizare strictă a competențelor pe care raportorii doresc să o, să o respectăm cu toții, adică la INTA nu putem să facem referire la instrumentele de cooperare și dezvoltare pentru că acesta ține de competență exclusivă a Comisiei DEVE. Pe de altă parte, noi avem o competență exclusivă în ceea ce privește acordurile de liber schimb și uh, asistența pentru comerț. Această repartizare a competențelor face ca raportarea să nu fi putut aborda în acest document toate instrumentele care aduc un răspuns la întrebarea centrală care, pe care s-a bazat munca ei, și anume cum pot comerțul și investițiile avea un efect pozitiv asupra creșterii țărilor aflate în curs de dezvoltare. Suntem cu toții de acord asupra faptului că comerțul nu reprezintă un obiectiv în sine și de asemenea suntem de acord cu faptul că dacă comerțul este însoțit de măsuri complementare uh, și uh, acest lucru uh, respectă interesele partenerilor noștri și mai ales valorile acțiunii externe ale Uniunii Europene, e bine, acest lucru ar putea să aibă un efect pozitiv. Ce înseamnă? Înseamnă că, pe de o parte, statele în dezvoltare să-și determine ele, um, ele singure politice comerciale pentru dezvoltare și să să-și aproprieze măsurile propuse de către țările dezvoltate. Crearea de locuri de muncă în țările beneficiare eh, reprezintă pentru raportoare un punct eh, esențial de care trebuie să ținem cont aici. Numărul 2. Trebuie să ținem cont de asemenea de impactul crizei economice și financiare asupra ofert ofertei de eh, sprijin financiar pentru țările în curs de dezvoltare. Pentru raportarea acest lucru implică trei consecințe. Pe de o parte, pentru suma globală, din moment ce suma globală pentru ajutare financiare Uh, scade, actorii trebuie să uh, încerce să folosească cât mai eficient fondurile disponibile și asta înseamnă o coordonare mai bună um, a diferiților actori. Uh, pe de altă parte, Comisia um, Uniunea Europeană poate să um, ofere o valoare adăugată. Trebuie să ieșim din modul ajutor financiar simplu și să venim cu sprijin pentru, din punct de vedere tehnic Um, care are un impact uh, general mai durabil. Tokia Saifi a propus în special ca Uniunea Europeană să folosească competențele de care dispune și personalul de care dispune pentru a ajuta țările mai puțin avansate în procesul lor de aderare la OMC și de asemenea să ajute aceste uh, state care uh, solicită acest lucru să folosească instrumentele comerciale ale OMC, mai ales organismul său de soluționare litigilor și în um, ultimul rând, trebuie să fie vorba de o coordonare a finanțărilor. Microcreditele, uh, de exemplu, sunt soluțiile care s-au uh, dovedit uh, bune, dar acestea nu sunt suficiente. Um, există niște, mm, de exemplu, soluții ca PPE, parteneriate triunghiulare, în care um, operatori din țările din nord sau din țările de sud și în dezvoltare. Acestea ar fi niște variante posibile. Atunci când negociem acorduri comerciale, fie ele bilaterale sau regionale, logica Uniunii ar putea să fie diferită de, de cea pe care o armădut tradițional și trebuie să vizeze dezvoltarea și includerea țărilor în sistemul comercial mondial. Uniunea Europeană trebuie să țină cont de impactul unui uh, acord viitor asupra um, țărilor partenere printr-un studiu de impact uh, în profunzime, de exemplu, uh, eliminarea drepturilor vamale ar putea să dezechilibreze anumite raporturi între țările um, partenere. Trebuie ca acest lucru să fie anticipat și să propună uh, măsuri dincolo de simpla ajustare a comerțului. Dacă raportarea este în general de acord cu propunerea formulată de Comisia Europeană în comunicarea propusă, ea spune totuși că regretă faptul că Comisia nu a făcut decât o actualizare a strategiei Uniunii care datează din 2002. Raportarea regretă, de exemplu, faptul că Comisia nu a uh, subliniat toate consecințele pe care uh, le au țările emergente pe um, plan internațional, mai ales în ceea ce privește sprijinul pentru comerț. De exemplu, tipurile de ajutor uh, vin mai, departe, mai degrabă din partea țărilor emergente uh, decât din partea țărilor um, um, dezvoltate, dar aceste tipuri de uh, abordări trebuie limitate și de asemenea raportarea uh, regretă faptul că nu s-a promovat mai mult interacțiunea între economiile respective. De exemplu, um, weekendul trecut în presa, în presă am citit de faptul că provincia Canton din China este Uh, profund afectată de criza din euro, pentru că aceasta este orientată către exportul către noi și raportoarea um, susține că pentru a aduce soluții uh, eficiente și realiste trebuie să fim și noi realiști și să mergem mai departe cu uh, abordarea noastră. Cu acestea vă mulțumesc pentru președinte și voi transmite cu siguranță observația dumneavoastră, colegii noastre, Tokia Saifi. Mulțumim um, foarte mult. Înainte să, um, in, să întreb pe raportorii din urmă dacă vor să intervină, dacă sunt de acord cu ce s-a spus uh, în prezentarea excelentă a delegatului uh, doamnei Tokia Saifi. Da, după aceea rog pe domnul Dahul să, inter- să intervină acum uh, 10 minute și vom auzi după aceea comentariile din partea Comisiei, uh, uh, a membrilor de aici și a Comisiei Europene ulterior. Here it is. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi voi susține prezentarea în limba engleză. În primul rând, bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc în numele OCD pentru că ați invitat organizația noastră să contribuie la aceste discuții deosebit de interesante privind investițiile pentru dezvoltare. Sunt aici în calitate de lead manager al secretariatului OCD, uh, Comisia pentru Investiții, care de multe vreme se concentrează pe investițiile pentru dezvoltare ca unul din domeniile principale de activitate. Însă, înainte să vă prezint uh, ce a făcut OCD în acest domeniu, vreau doar să subliniez timp de un minut impresiile noastre vis-a-vis -vis de comunicarea Comisiei și raportul raportorului. Mai întâi, salutăm faptul că Comisia pune atât investițiile cât și comerțul, nucleul în centrul preocupărilor sale vis-a-vis -vis de procesul de dezvoltare, fiindcă noi considerăm că aceste două domenii sunt complet complementare. De fapt, investițiile pentru dezvoltare uh, susțin rolul IMM-urilor în actualizarea și în modernizarea producției țărilor, jucând astfel un rol important în consolidarea capacității de dezvoltare a acestor țări în curs de dezvoltare dezvoltare. Deci faptul că investițiile și comerțul sunt uh, um, pe același nivel uh, este foarte important pentru noi. În ceea ce privește comunicarea și raportul, de fapt nu avem nicio obiecție. Noi considerăm că ele merg în direcția bună, dar am vrea să adăugăm câteva observații care ar putea să completeze cele două documente. Mai întâi, considerăm că este relevant să subliniem rolul ajutorului pe lângă uh, comerț și investiții, dar considerăm că sublinierea rolului inovator pe care îl poate juca ajutorul în favoarea, de exemplu, dezvoltării politicilor în țările în curs de dezvoltare sau consolidarea și ajutarea țărilor în curs de dezvoltare să-și dezvolte mediul economic ar fi un, uh, o evoluție foarte pozitivă. De exemplu, infrastructura este esențială pentru dezvoltarea capacității capacității de uh, furnizare de produse și aceasta se poate obține fie prin ajutor financiar, fie prin cadrul politic pentru dezvoltarea infrastructurii. Și noi considerăm că și al doilea este la fel de important, sau cel puțin la fel de important ca și primul. De aceea, rolul ajutorii, rolul, rolul creativ al ajutorului în îmbunătățirea capacității uh, țărilor în curs de dezvoltare ar putea să aducă un plus de valoare atât comunicării cât și raportului. Pe lângă aceasta, mai considerăm că faptul că investițiile sunt uh, abordate uh, la acest nivel este foarte uh, bun. Și în ambele rapoarte, în ambele documente, rolul investițiilor în susținerea capacității de furnizare de produse ar putea, al acestor țări ar putea fi accentuat și mai mult. Acest rol poate fi critic atunci când vine vorba despre consolidarea țărilor în curs de dezvoltare în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane sau a comerțului. Nu voi elabora mai mult în ceea ce privește acordul nostru cu comunicarea și raportul și voi trece acum la prezentarea uh, activității OCD în domeniul investițiilor pentru dezvoltare. Avem acum un nou organism care se numește Grupul uh, de Consiliere pentru Investiții și Dezvoltare, care reunește atât delegații Comisiei de Investiții ai OCDE, cât și ai Comisiei pentru, de Asistență pentru Dezvoltare. Și acest organism monitorizează eforturile noastre în domeniul investițiilor pentru dezvoltare. Este o evoluție interesantă, fiindcă ea ne, uh, această evoluție ne ajută să mobilizăm uh, învățarea colectivă a unor uh, comunități uh, în acest caz, în acest caz fiind vorba de uh, comunitatea pentru investiții. Și astfel, delegații Comisiei de Asistență pentru Dezvoltare pot încuraja pe ceilalți delegați de la ministere și agenții să uh, aducă uh, problemele de investiție pentru dezvoltare în politicile generale ale țărilor pe care le reprezintă. Acțiunile noastre se axează pe trei direcții. Pol- cadru politic uh, deschis și transparent, uh, conduită uh, uh responsabilă sau, cum spuneți dumneavoastră, responsabilitate socială a întreprinderilor, uh, acorduri internaționale în condiții corecte și mai bune statistici în cadrul acestor acorduri internaționale. Și, de fapt, toate aceste trei direcții uh, reflectă foarte puternic uh, îngrijorarea noastră privind dezvoltarea. În ceea ce privește uh, transparența și deschiderea, pe de o parte avem perspectiva statului gazdă și, pe lângă această perspectivă, noi susținem țările în curs de dezvoltare să-și evalueze și să-și uh, reformeze cadrele de investiții. Pentru acest lucru folosim uh, cadrul politic pentru investiții pe care vi-l voi prezenta pe scurt și lucrăm și la nivelul uh, țării gazdă pentru a stabili un dialog uh, nu doar între țările OCDE, ci și uh, cu țările emergente și țările în curs de dezvoltare, astfel încât cadrul de investiții să fie unul deschis în permanență. Toate acestea sunt foarte importante pentru țările în curs de dezvoltare, fiindcă ele se apropie tot mai mult către investitori și perspectivele lor pot fi afectate de protecționism din partea țărilor OCDE promovarea unei conduite economice responsabile. La acest nivel m-a interesat foarte mult să ascult discuțiile dumneavoastră și aș vrea să subliniez faptul că orientările OCDE pentru um, Companiile multinaționale au fost actualizate în 2011 cu două inovări principale. Mai întâi un capitol, uh, capitol privind drepturile omului care a fost puternic consolidat și apoi o evoluție cheie. Abordarea de tip due diligence, responsabilitate corespunzătoare. Ce înseamnă acest lucru? Pe lângă a ne concentra pe responsabilitatea țărilor gazdă atunci când vine vorba de monitorizarea conduitei multinaționalelor lor, inclusiv în țările terțe, mai există și un dialog accentuat acum cu mediul economic, astfel încât uh, societățile să facă tot ceea ce trebuie pentru a minimiza riscul unui impact negativ asupra standardelor uh, sociale, ecologice și așa mai departe. Noi promovăm dialog internațional cu privire la toate aceste domenii, astfel încât acordurile încheiate să reconcilieze acordurile uh, statelor, uh, gazdă societăților gază și a investi- ale investitorilor. Încercăm totodată să accentuăm capacitatea țărilor în curs de dezvoltare de a-și consolida um, capacitatea de a avea statistici care să informeze pe cei interesați în mod corect. O să trec repede peste instrumentul nostru general de promovare a investițiilor pentru dezvoltare, elaborat de 16 30 uh, state membre, 60 uh, de state, între care 30 membre, 30 nemembre, OCDE. El a fost folosit în principal de țările în curs de dezvoltare și este un instrument pe care îl folosim pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să evalueze și să-și reformeze cadrul de investiții. El nu analizează doar politica de investiții, ci toate domeniile de politici care au impact asupra climatului economic, inclusiv competiție, infrastructură, piețe financiare, guvernanță corporativă și așa mai departe, și ridică întrebări pentru uh, care să fie luate în vedere de uh, decidenții politici. În principiu, prin acest instrument încercăm să promovăm o coerență a politicilor pentru investiții și să uh, acoperim mai multe părți ale serviciilor responsabile pentru comerț și industrie, astfel încât ele să promoveze un cadru de investiții cât se poate de coerent și util atât pentru investițiile interne cât și pentru cele externe. pe lângă ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare să-și îmbunătățească climatul economic general, există unele uh, țări care au un interes uh, mai puternic într-un anumit uh, domeniu. Țări pentru care dezvoltarea infrastructurii reprezintă o prioritate, în timp ce pentru altele uh, poate fi sectorul agricol un motor principal al creșterii. De aceea am creat instrumente sectoriale derivate din cadrul politic pentru investiții și ajutăm astfel aceste țări să profite la maxim de potențialul lor de investiții în sectoarele respective. În special, în cadrul uh, Comisiei, am uh, elaborat principiile OCDE pentru participarea sectorului privat la infrastructură, în domeniul infrastructurilor. Investițiile ecologice reprezintă și ele o preocupare esențială pentru noi. În uh, analizele noastre recente, în baza cadrului politic pentru investiții, am inclus speci uh, capitole speciale pentru investițiile ecologice, țin, incluzând uh, produsele și serviciile ecologice, există și o um, um, orientare pentru infrastructura uh, de energie ecologică, în special pentru țările neproducătoare de um, combustibili fosili, și aici vorbim despre cam jumătate din Africa, și încercăm să elaborăm metode de uh, mobilizare a investițiilor pentru energie ecologică. Apoi susținem și uh, țări precum Burkina Faso, Indonezia, Tanzania și așa mai departe, vis-a-vis -vis de uh, investițiile în agricultură. Pe listă urmează acum Myanmar. Ideea este ca aceste țări să-și poată um, crește investițiile în agricultură. Bineînțeles, responsabilitatea socială a întreprinderilor este un element. Am vorbit deja despre orientările uh, întreprind, pentru întreprinderi în acest sens și, pe lângă abordarea acestei probleme în țările gazdă, și la nivelul investitorilor străini, noi analizăm și modul în care aceste țări pot să-și îmbunătățească sistemul de guvernanță și cadrul uh, juridic și de reglementare local pentru a susține conduita economică responsabilă. Prin această conduită nu ref- ne referim doar la uh, îndeplinirea așteptărilor societății, ci în primul rând la respectarea reglementărilor juridice și legale pentru protecția drepturilor omului, a standardelor sociale, a standardelor anticorupție și de protecția mediului înconjurător. pe lângă instrumentele de dezvoltare și cooperarea cu țările în uh, politica de investiții, noi promovăm și un dialog global vis-a-vis -vis de aceste de toate aceste măsuri și avem câteva foruri care ne permit să discutăm această cooperare la nivel internațional și regional. Odată la doi ani, avem un forum global al investițiilor internaționale în cadrul OCD. După cum am spus și inițial, uh, libertatea procesului de investiții uh, ne permite să luptăm împotriva protecționismului, atât în țările uh, emergente cât și în țările OCDE ceea ce merge în folosul țărilor în curs de dezvoltare care se îndreaptă către investitorii noștri. Avem și programe regionale, inclusiv cooperare regională cu Uniunea Africană, NEPAD și așa mai departe. Apoi, cu SEDEC există o uh, cooperare foarte interesantă. Acum cooperăm cu ei pentru elaborarea unui cadru uh, de politici regionale pentru investiții. Uh, acesta se bazează pe modelul uh, cadrului uh, politic pentru investiții. Ele sunt cheie pentru domenii precum stimulentele de investiții, pentru că dacă nu ajungem la situația în care țările vecine concurează unele cu altele pentru a oferi cât mai multe scutiri fiscale, ceea ce merge în interesul uh, investitorilor uh, internaționali, dar nu și în interesul țărilor uh, gazdă. De aceea, această cooperare este foarte importantă pentru noi. Și cu acestea încheie prezentarea mea și vă mulțumesc frumos, domnule președinte. Mulțumesc frumos, domnule Dao, pentru contribuția dumneavoastră și pentru că ne-ați explicat ce face OCD în acest dosar. O să ascultăm acum pe raportorii din umbră și începem cu Maria Badia. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc reprezentantului OCD pentru explicațiile furnizate. Cred că ele sunt foarte valoroase în a ne ajuta să înțelegem cum putem lucra la această problemă. Eu personal, uh, vis-a-vis -vis de comunicarea Comisiei, cred uh, următoarele. Ea încearcă să um, actualizeze comunicarea precedentă și noțiunea generală de țară în curs de dezvoltare, care trebuie revizuită fiindcă uh, nu mai există un grup omogen în acest sens. Au avut loc uh, schimbări economice și lucrurile s-au schimbat. Unele țări în curs de dezvoltare s-au schimbat în mod esențial. Înainte se vorbea despre China, India, Brazilia. Ei bine, acestea sunt țări care au beneficiat foarte mult de piața ă, globalizată, în timp ce altele sunt încă în întârziere și riscă să devină chiar, să fie chiar marginalizate. Și atunci ceea ce propune Comisia este să se facă o diferență mai clară între aceste țări, insistând asupra celor care sunt în întârziere și care, cărora trebuie să li se acorde mai multă atenție, evident solicitând și mai multe reforme la fața locului. Raportul doamnei Saifi reflectă tocmai aceste idei ale Comisiei și le îmbogățește, fiindcă se propun inițiative pe care Comisia le-ar putea uh, adopta în abordarea sa. Deci, în mare, sunt de acord cu propunerile doamnei Saifi. Evident, grupul meu probabil va veni cu o serie de amendamente, dar ele vor merge în sensul unei mai bune coordonări a proiectelor și se va referi de asemenea la asistența tehnică și resursele umane, de care a vorbit și reprezentantul OCDE. Apoi, este important totodată, important totodată asigurarea integrării în piața, uh, pe piața globalizată care se va realiza și prin favorizarea integrării la nivel regional. Bineînțeles, toate acestea trebuie văzute în relație cu lupta împotriva sărăciei. Mulțumesc! Mulțumesc din partea grupului ALDE, Catrin Birdan, spune președintele. Mulțumesc foarte mult. Este o ocazie importantă pentru noi, de altfel pentru ambele comisii, pentru a analiza uh, motivul și maniera în care acordăm asistență, pentru a trece după aceea de la asistență la comerț. De fapt, Dezideratul trebuie să fie să reducem necesitatea de acordare a asistenței pentru a trece la etapa de parteneriat egal în ce privește relațiile comerciale, colaborarea. Ascultând cele spuse până acum, am uh, dobândit sentimentul că trebuie să analizăm din nou de ce acordăm asistență. Pentru a garanta climatul nostru de securitate în Europa, la modul acesta, sau uh, pentru că uh, nu mai suportăm să vedem problemele unor state din Africa. Care este motivul care ne determină să acordăm asistență financiară? Și uh, emoțiile pe care le trăim atunci când constatăm că există necesitatea de acordare de asistență, într-un fel, trebuie să fie legate și de necesitatea de a colabora, care trebuie să se bazeze pe uh, condiții de egalitate. Deci, care este abordarea lumii dezvoltate vis-a-vis -vis de uh, statele care sunt mai puțin dezvoltate. Uh, este oare o uh, atitudine paternalistă a celor puternice? Decizia noastră legată de selecția partenerilor, de selecția celor care beneficiază de asistență, iarăși este importantă negociem cu uh, cei dezavantajați, cu uh, țăranii uh, care nu dețin teren. Este foarte interesant să vedem care sunt implicațiile acestor decizii de acordare de asistență. Sigur că dacă ești un ONG undeva unde acționezi pentru a încerca să îmbunătățești climatul economic. Ai nevoie, evident, de bani pentru a putea să-ți desfășori această activitate. Deci, acordarea de asistență tehnică este de asemenea importantă. Și uh, abordarea simplistă nu, nu rezolvă lucrurile. Lucrez foarte mult în cadrul parteneriatului cu statele ACP și am un sentiment de frustrare pentru că unele din regulile noastre comerciale um, nu reușesc să acorde valoare adăugată. Există, sigur că uh, un uh, interes al nostru, inclusiv pentru uh, resursele din anumite uh, state, că e vorba de producătorii de cafea uh, sau de producția de ciocolată. Noi trebuie să ajutăm pe oamenii cu care colaborăm, să se industrializeze ei la fața locului. Pe de altă parte, trebuie să ne protejăm propriile întreprinderi, pentru că industrializarea altora ar putea să pericliteze locurile de muncă de la noi. Deci ă, eu ă, cunosc ă, relațiile pe care le avem cu Botswana, de pildă, cu problemele legate de minele de diamant. Trebuie să ajutăm pe oameni să șlefuiască diamantele la ei acasă și dar știu cât de problematic este acest lucru. Deci trebuie să ne gândim cum se îmbină aceste interese, care sunt problemele uh, de acordare uh, de taxare, uh, care este impactul fiscalității în relațiile noastre cu statele în curs de dezvoltare. Ne dorim de asemenea o creștere verde care să fie durabilă, nu numai pentru noi, dar și pentru aceste state aflate în dezvoltare. Și aspecte de transparență merită să fie discutate. Și dacă ne gândim și la alegerile prezidențiale care au loc astăzi, e bine să sperăm că viitorul președinte va fi cel care deja a făcut promisiuni în ce privește transparența și sper că uh, noi cu toții uh, ne vom strădui uh, să elaborăm un document care să corespundă desideratelor noastre. Mulțumesc, Francisca Taylor, din partea versilor. Mulțumesc foarte mult și eu am câteva întrebări și observații. Reprezentantului OECD, poate că unele lucruri mi-au scăpat, dar dumneavoastră ă, ne-ați expus modul în care investițiile pot să servească dezvoltarea. Dar ă, oare echipa dumneavoastră ce face pentru a stimula dezvoltarea? Pentru că ne-ați spus cum puteți facilita investițiile, dar oare ă, cum puteți crea garanții ca aceste investiții să contribuie la dezvoltare? De asemenea, spuneați că încercați să creați un cadru necesar pentru investiția. Tratatul de la Lisabona vorbește despre obligația politicienilor de a stimula dezvoltarea. Deci tot ceea ce facem trebuie să servească obiectivele noastre de dezvoltare, eradicarea sărăciei în lume. Deci, cum vedeți dumneavoastră Um, aceste demersuri uh, ale întreprinderilor de a avea un comportament social este crucial. Trebuie să uh, legăm uh, de obligativitatea de stimulare a dezvoltării. Alte întrebări cu ce definiție uh, legată de investiții operați dumneavoastră? Și, de asemenea, puteți să ne spuneți care sunt tipurile de investiții care funcționează în Africa. Deci, care sunt tipurile de investiții pe care le găsim în Africa? dacă ele sunt uh, prezentate diferențiat. Ce părere aveți dumneavoastră în ce privește cerințele minimale pentru investițiile care să stimuleze dezvoltarea? Ce propuneri aveți? Acestea ar fi întrebările mele. Iar în legătură cu raportul, împărtășim o serie de puncte de vedere ale raportoarei, este foarte important că se insistă asupra ideii că virgula, comerțul și investițiile nu sunt uh, în sine favorabile dezvoltării, ci că trebuie să fie configurate astfel încât ele să servească dezvoltării. E bine, în cazul acesta, cum trebuie să configurăm relațiile comerciale și investițiile pentru ca ele să contribuie la dezvoltare? Și eu cred că în acest context ă, trebuie nu doar să spunem că relațiile internaționale, comerțul internațional este bun pentru dezvoltare, ci și comerțul local și cum poate el să se bazeze pe standarde sociale și ă, de protecția mediului înconjurător care să fie în același timp echitabile. De asemenea, noi uh, credem că asistența pentru dezvoltare trebuie să fie mai uh, clar conturată, bine țintită, dar uh, sigur că relațiile nu sunt întotdeauna pe picior de egalitate. Avem parteneri mari, parteneri mici. Este necesară o pregătire a partenerilor câteodată. Și există și zone în care nu se uh, dorește um, o colaborare uh, pe asemenea baze. Deci există diverse uh, nivele care funcționează și care trebuie să fie analizate. Se spune și că politica comercială trebuie să susțină alte sectoare uh, naționale, ca de pildă agricultura. Într-adevăr, ă, trebuie să susținem eforturile naționale de eradicare a sărăciei în zonele cu care colaborăm. Bineînțeles că nu trebuie să contracarăm asemenea demersuri, dar ă, în politicile europene există încă multe uh, zone neclare, zone gri, inclusiv în ce privește agricultura și pescuitul. Și într-o dezbatere anterioară am mai spus, um, Comisia nu este suficient de autocritică în ce privește propunerile făcute și modul în care monitorizează progresele înregistrate. Și în ce privește politica de coerență în uh, sectorul uh, agricol, al pescuitului, um, lucrurile nu sunt uh, semnificativ îmbunătățite. Ce dorește Comisia din acest punct de vedere să facă? Strategia sa oare a adus o contribuție pentru dezvoltare? Se pot vedea îmbunătățiri? Pentru că eu nu cred că există multe uh, îmbunătățiri, mai degrabă mi s-a părut că putem constata și pași înapoi și că nu există o coerență a politicilor noastre uh, pentru dezvoltare. Eu cred că raportul trebuie să fie îmbunătățit din acest punct de vedere. Mulțumesc, Helmut Scholz din partea GUE. Mulțumesc. Și eu aș dori să fac câteva observații fundamentale pentru că acest proiect de raport uh, sugerează deja dimensiunile mari ale acestei teme. Raportoarea atrage atenția asupra deficiențelor, asupra unor probleme legate de politica de dezvoltare comercială și de investiții. Și, din păcate, însă, ă, diavolul se ascunde în detaliu. Și în uh, elaborarea, îmbunătățirea acestui raport prin amendamentele noastre, trebuie să analizăm și detaliile. Săptămâna trecută am fost la New York și am avut acolo o discuție amplă cu Eliasson, un uh, locțitor al secretarului general care are competențe în, în domeniul dezvoltării și a atras atenția asupra unui lucru pe care doresc să-l menționez și aici. Când avem de-a face cu politica de investiții și dezvoltare, el a spus că 2,5 miliarde de oameni nu au acces la uh, instalațiile sanitare. Deci, din uh, faptul că nu mai ai acces la o toaletă duce până la urmă de da, decesul unui mare număr de copii. Despre ce vorbim în cazul acesta? Catherine Berger dar și Francisca Keller a spus, trebuie să ne punem întrebarea de ce um, acordăm asistență financiară, de ce acordăm asistență pentru dezvoltare. Pentru că țările despre care vorbim pe plan local și pe plan național, dar și pe plan internațional, trebuie să ajungă în situația de a putea modifica aceste realități care este responsabilitatea noastră Știm oare despre ce vorbim? Cum putem, printr-o politică comercială, bazată pe relații de fair play, echitabile, să determinăm o modificare a realităților în care populațiile de acolo trăiesc în clipa de față. Cum trebuie să ne configurăm regulile pentru întreprinderile noastre care oferă uh, servicii acolo, în domeniul public, al educației, al sănătății. Să respecte normele noastre și în același timp să uh, nu servească doar interesul de a obține până la urmă un profit. Și aș mai avea și două întrebări pe care doresc să le adresez raportoarei, pentru că în raport se vorbește mult despre asistența financiară, inclusiv în sectorul serviciilor, unde trebuie să se colaboreze cu UNCTAD, dar mă întreb care este relația dintre investițiile de stat și investițiile private, de furnizarea unor mijloace financiare suplimentare care să servească uh, sectorul investițiilor. Deci, raportul dintre banii publici și banii privați trebuie să ne intereseze și trebuie să existe o referință uh, în raport între capitalul de stat și capitalul privat. Și după aceea, asigurarea uh, sănătății, inclusiv finanțarea uh, amenajării de toalete, trebuie să fie pentru noi un obiectiv. Există criterii uh, în baza cărora noi putem să susținem atât capitalul de stat cât și capitalul privat, pentru că sursele de finanțare de asemenea trebuie până la urmă să fie supuse și analizei din punct de vedere al taxării tranzacțiilor financiare. Toate cele 27 de state membre trebuie, eh, din acest punct de vedere, să acționeze unitar și trebuie să încercăm ca în îmbunătățirea acestui proiect de raport să concretizăm anumite aspecte pentru a spori eficientizarea și pentru a acorda o asistență pentru uh, propria dezvoltare a partenerilor noștri. Mulțumesc! Vom mai avea dezbateri pe marginea acestui raport, nu este discuția finală. Dorește Comisia să intervină domnul Denis Bareș? Dacă doriți să interveniți, vă rog o intervenție cât mai succintă, pentru că uh, mai avem și un alt punct pe ordinea de zi. Mulțumesc, domnule președinte. Au existat multe intervenții. Voi dori într-adevăr să am o intervenție succintă. Mulțumesc raportare pentru acest bun document de lucru care ne-a fost furnizat și mulțumesc și OCD-ului pentru comunicare. Este un exercițiu comun între Comisia pentru uh, Comerț, Comisia pentru Dezvoltare și o bună, un bun exemplu pentru coerența politicii noastre în folosul dezvoltării. Ideea acestei comunicări nu a fost să modificăm politica noastră, ci doar să o aducem la zi, uh, conform noilor evoluții și uh, inclusiv uh, de a ține seama de economiile emergente uh, și a responsabilităților pe care ele și le asumă. Eu cred că merită să fie menționate o serie de elemente legate de documentul de lucru. Este vorba despre importanța asistenței uh, pentru activitatea comercială, Aid for Trade, trebuie să existe politici naționale, o bună guvernanță efectuată de către țările în curs de dezvoltare, ele însele. Pentru că aceste demersuri pot să îmbunătățească politica națională a partenerilor noștri. Iar în ce privește asistența uh, pentru uh, relații comerciale, din nou, țările în curs de dezvoltare trebuie să decidă ele însele dacă își doresc să fie beneficiare ale acestei formule Aid for Trade, iar de asemenea, în ce privește Uniunea Europeană și alte state donatoare, uh, trebuie să existe și uh, acest uh, principiu PSD pe în ce privește genul de relații pe care întreprinderile noastre le vor avea și comportamentul lor în țările în curs de dezvoltare. Iar în ce privește asistența pentru dezvoltare, comunicarea noastră nu își propunea um, să modifice lucrurile de dragul artei, ci să vină în întâmpinarea țărilor în curs de dezvoltare um, pentru o mai bună înțelegere a necesității investițiilor, inclusiv uh, uh, prin protecția mediului înconjurător și alte standarde importante nouă. Documentul de uh, lucru din acest punct de vedere analizează lucrurile noi am avut în acordurile IPA uh, o atitudine constructivă care au dus la rezultatele scontate și dacă analizăm modul în care Comisia furnizează asistență pentru comerț, Sigur că ne interesează infrastructura existentă. În același timp, partenerii noștri decid dacă doresc să folosească banii pe care îi primesc în spiritul acestui deziderat Aid for Trade. Bun, dar mă voi opri aici. Mulțumesc foarte mult va trebui să vă acord un minut uh, pentru această intervenție, pentru că noi suntem obișnuiți uh, și cu uh, intervențiile de un minut în hemiciclu. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Mulți au spus că asistența pe care o acordăm nu poate rezolva orice problemă. Dacă există 40 de miliarde anual care sunt la dispoziția asistenței, uh, trebuie să ne gândim că există state care au peste uh, un miliard uh, de beneficiari. Deci, de aceea, noi încurajăm ideea ca asistența pe viitor să analizeze mai bine cum poate să aibă o funcție de catalizator pentru alte resurse, pentru a dezvolta, de pildă, instrumentele de finanțare inovatoare, fondurile de investiții și uh, să ajute statele în curs de dezvoltare să își îmbunătățească capacitatea de dezvoltare a unor politici în acest domeniu. În ce privește relația dintre investiții și dezvoltare, sigur că trebuie să ne uh, preocupe acest aspect, dar noi, de fapt, trebuie de, să îmbunătățim capacitatea funcționarilor publici să-și definească prioritățile, capacitatea țărilor să își elaboreze cadrul de politici de dezvoltare și după aceea, bineînțeles, trebuie să creăm condiții pentru respectarea standardelor care sunt importante pentru noi în atitudinea lor în domeniul afacerilor. De asemenea, să uh, acordăm atenția cuvenită sectorului agricol, sectorului mineritului, în societățile în care aceste sectoare sunt importante pentru viața și dezvoltarea uh, cetățenilor. Mulțumesc din partea raportoarei Mario David. Pe scurt, domnul președinte, mulțumesc în primul rând uh, colegilor care au intervenit, precum și comisie și domnului Karim Dau și, desigur, voi transmite doamnei să ai fi această abordare mai degrabă pozitivă a grupului și, desigur, ea va aștepta contribuțiile pe care doresc să le aducă colegii la raportul ei. Mulțumim, spune domnul președinte, așteptăm raportul ei la reuniunea următoare, la sfârșitul lunii noiembrie. Și acum trecem la ultimul punct pe ordinea de zi a acestei dimineți. Este vorba un subiect dificil, e vorba de comerț, acordul comercial între Uniunea Europeană pe de-o parte și Peru și Columbia de cealaltă parte. După cum știți, este vorba de o discuție foarte importantă pe care am avut-o în cadrul acestui Parlament, pentru că au fost uh, um, înaintate două amendamente identice pentru respingerea acestui acord și de asemenea, suntem aici pentru a urmări uh, poziția față de rezoluția adoptată de Parlamentul European în uh, iunie anul acesta, care uh, îi solicita Columbiei și statului Peru să stabilească o foaie de parcurs privind respectarea drepturilor omului, drepturile în domeniul mediului și drepturile sociale și Iată, am avut o discuție deja pe marginea acestui subiect și niște documente care ne-au fost furnizate de cele două țări și avem uh, um, plăcerea de a avea printre noi pe ambasadorul Columbiei, domnul Salazar și domnul Stafur, care este ministru uh, la Cancelaria Ambasadei statului Peru. Așadar, voi începe prin a da cuvântul raportorului, domnul Mario David, îi voi uh, cere să fie succint ca să respecte drepturile sociale ale interpreților noștri și Ă, după aceea vor avea ă, cele, cei doi reprezentanți ai celor două țări 8 minute um, pentru ca după aceea să avem și o scurtă discuție înainte de pauza de masă. Mario David. Domnule președinte, cuvintele sunt ale dumneavoastră. A spus că e un subiect uh, dificil și uh, sunt mândru de faptul că mi s-a încredințat acest proiect. Eu uh, am și eu o, o Uh, pondere, să zic, cel puțin fizică în engleză acum. În primul rând, cred că noi trebuie să fim foarte mândri referitor la activitatea pe care am făcut-o cu privire la acest acord comercial. Cred că este prima oară, din câte știu eu, că în istoria acestui Parlament două state suverane au fost uh, contactate și au răspuns într-o manieră foarte pozitivă la solicitarea pe care le-am adresat-o acum cinci luni. Acest lucru s-a făcut fără să devenim ridicul prin impunerea unor anumite legi unor țări și uh, un, unele legi pe care unor nici nu le-am pus nici statelor membre ale Uniunii noastre și fără să fim cumva, să privim de sus sau să fim snobi cu niște țări care au uh, decis în mod voluntar să ne devină parteneri. Consider că um, vom contribui, contribui astfel la construirea unei lumi mai uh, echitabile și mai prospere și Uh, prin uh, încurajarea activităților celor două guverne. Nu trebuie să uităm că uh, trebuie să facem în fiecare zi o contribuție pentru a avea o lume mai bună pentru noi și pentru generație viitoare. Mulțumesc prin aceasta um, um, raporturilor din urmă, printre care Bern Lang, uh, în care m-au uh, um, ajutat la formularea rezoluției dinainte, care au dus la aceste discuții, acestea care s-au făcut într-un spirit de bună uh, credință și uh, uh spirit pozitiv și se vede acest lucru din documentele pe care le-am primit În al doilea rând, uh, Vreau să mulțumesc celor două state și guvernelor acestora, prin uh, intermediul ambasadorilor aici prezenți și prin uh, reprezentanții de la diversele ambasade. Știu că am lucrat uh, îndeaproape și doresc de asemenea ca ambasadele să mulțumească predecesorilor lor cu care am început acest proces. Acestea fiind să mă concentrez acum pe document, reamintindu-vă tuturor încă o dată că vorbim despre state democratice și suverane care au um, hotărât în mod voluntar să răspundă apelului uh, Parlamentului European. Și noi am făcut niște apeluri de îmbunătățire a drepturilor omului, îmbunătățirea drepturilor de muncă și o monitorizare și o, o evaluare mai bună a societății civile, respectarea normelor de mediu. Acum, documentele trimise de ambasade. Acestea ne arată că ambele state s-au angajat uh, puternic să respecte aceste obiective și uh, Um, respect uh, planurile propuse de ele, care au adus o modificare um, obligatorie și foarte puternică în modul în care sunt implementate și monitorizate legile acolo. Aceste, um, acestea sunt mesajele pe care le vor transmite guvernele și generațiile următoare. Lucruri de neuitat și încă un lucru care nu trebuie uitat, remarca mea uh, de încheiere, este că acordul comercial între Columbia și Statele Unite deja este în vigoare și în iunie rezoluția noastră a propus organizarea unei audieri uh, publice uh, a Parlamentului în una dintre capitalele andine, cândva în 2013 și ca urmare a celor, acestei audieri să uh, apară rapoarte care să fie uh, trimise Comisiei INTA și DROI și în acest context, um, eu sper că putem să primim uh, sprijinul uh, sincer pentru această rezoluție. Sper că putem să votăm pozitiv la reuniunea noastră următoare, asigurându-ne că valorile și principiile noastre sunt respectate. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte! Acum domnul Rivera Salazar, excelența uh, dumnealui, va prezenta foaia de parcurs a Columbiei. Gracias, eh, presidente. Eh, quiero... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să profit de această ocazie pentru a felicita Parlamentul European, lucru pe care l-am făcut și într-o scrisoare adresată președintelui la 26 octombrie, scrisoare în numele Guvernului Columbiei în care prezentam o serie de observații vis-a-vis -vis de um, rezoluția din iunie a Parlamentului. Se recunoaște faptul că s-au făcut progrese importante în acest context, în ceea ce privește drepturile omului, Uh, de asemenea standardele de mediu, cele sociale, asta atât în Columbia cât și în Peru, însă în uh, comunicare totuși avem oarecare preocupări vis-a-vis -vis de o serie de probleme care există în continuare. S-a formulat o rezoluție politică în care spune că cele două țări trebuie să adopte o foaie de parcurs obligatorie și transparentă pentru îmbunătățirea situației generale a drepturilor omului, a drepturilor sociale, um, de asemenea să contribuie la sustenabilitate, la dezvoltare durabilă și de asemenea să se încurajeze și um, comerțul bilateral cu Uniunea Europeană. În acest context, Guvernul Columbiei după vizita domnului Mario David și a domnului Bernd Lange, uh, care s-au întâlnit cu membrii ai Congresului, președintele au hotărât să organizeze o echipă de nivel înalt, la nivel uh, interministerial, sub uh, uh monitorizarea președintelui uh, Republicii noastre, care să reunească toate progresele făcute de Columbia în acest uh, context, un fel de inventar al ceea ce am făcut până în prezent pentru a veni în întâmpinarea provocărilor și problemelor din domeniul drepturilor omului, uh, al standardelor de mediu, drepturi sociale și mai departe uh, lucru pe care am început să-l facem și vom face în continuare, adăugând niște observații privitoare la acordul comercial. În scrisoarea pe care am trimis-o în luna octombrie președintelui uh, Parlamentul European, am spus că, de fapt, ceea ce trebuia nu era o foaie de parcurs, ci mai degrabă un plan de acțiune, lucru pe care uh, Columbia îl are, are un astfel de plan de acțiune obligatoriu uh, care a fost adoptat sub forma unei legi. Um, este vorba de un plan de dezvoltare economică și socială care conține provocările, strategiile, prioritățile guvernului uh, Columbiei, care este condus de președintele Emanuel uh, Santos uh, pentru perioada 2010-2014. Această lege a fost uh, adoptat de organul nostru legislativ, Congresul Național, după o dezbatere publică foarte intensă. Apoi um, s-a redactat, um, faptul că s-a redactat această decizie a Congresului a permis intervenția societății civile consultată în acest uh, sens. De asemenea, au fost consultate și diversele grupuri etnice. Este vorba de o, o o cerință eh, stipulată în eh, Constituție, pentru că unele eh, dispoziții nu trebuie să afecteze anumite categorii de populație. De asemenea, Uh, în redactarea documentului s-a făcut un inventar complet al măsurilor concrete, al obiectivelor specifice și al evoluțiilor înregistrate în aceste domenii, uh, drepturile omului, drepturi de muncă și uh, standarde de mediu, lucru practic s-a făcut un inventar a ce s-a făcut um, în toate aceste domenii, în um, uh, câteva puncte, um, da, într-un mod ușor de reverificat și ambițios, care să arate că noi avem multe proiecte în acest sens și uh, că se poate asigura și o monitorizare din partea președintelui care să verifice cum au fost uh, îndeplinite diferitele obiective la nivel de ministere, cum se aplică legislația. S-a mm, menționat cam 100 de mm, măsuri specifice pentru îndeplinirea obiectivelor, precum și 37 de astfel de um, scopuri concrete. În scrisoare, uh, apare și o anexă în care se menționează niște uh, puncte de progres specifice, măsuri adoptate de Columbia în ultimele uh, luni. Ritmul și dinamica au fost uh, susținute și am făcut deja suficiente uh, progrese în, în uh, acest context se regăsesc cele trei domenii în aceste uh, măsuri luate am uh, contribuit la um, consolidarea instituțiilor din justiție, protecția, protecția persoanelor de risc 5 măsuri aici, apoi dialog pentru consolidarea drepturilor omului um, cu um, ONG-uri și societatea civilă, patru măsuri concrete, lupta împotriva impunității în ceea ce privește drepturile umane, 3-4 măsuri, îmbunătățirea dialogului internațional, mai ales cu Uniunea Europeană în acest în context, două măsuri aici și de asemenea și 13 rezultate specifice ale progreselor înregistrate uh, în domeniul drepturilor omului. Acum, în domeniul mediului, uh, dezvoltare durabilă, am făcut un fel de ierarhizare a măsurilor, uh, prima dintre acestea fiind reprezentată de faptul că Columbia a realizat o serie de lucruri în cadrul Rio 20 plus, eh, dezvoltarea um, sustenabilă, apoi aplicarea normelor în ceea ce privește silvicultura, și măsuri în ceea ce privește biodiversitatea, cinci măsuri apare aici, apoi um, o alt, um, 12 măsuri în ceea ce privește gestionarea apelor, apoi aplicarea unor norme privind extracția durabilă a resurselor uh, naturale, 10 măsuri, um, apoi răspunderea sectorului privat um, în ceea ce privește dezvoltarea um, durabilă și măsuri de mediu 4 măsuri, în consolidarea dialogului social uh, și dezvoltarea rurală cu ONG-urile, 8 măsuri, lupta împotriva impunității, în domeniul ecologic 3 măsuri și îmbunătățirea cooperării în uh, domeniul de mediu și cooperarea cu Uniunea Europeană. Două măsuri aici. Mai avem de asemenea și o, un capitol care include rezultate. Sunt deja 15 lucruri menționate aici. La fel și pentru drepturile sociale, lupta împotriva impunității, consolidarea dialogului social, un capitol privind rezultatele uh, Um, concrete în ceea ce privește dreptul muncii. Apoi, în ceea ce privește aplicarea acestui plan de acțiune, trebuie să spun că acordul comercial contribuie semnificativ la realizarea acestor obiective. Apar în el clauze și angajamente foarte importante pentru Columbia și ne-am gândit că odată cu intrarea în vigoare acestui raport, uh, acord comercial și alte mecanisme pe care le-am pus la punct, guvernul va uh, uh ține la curent uh, Comisia privind dezvoltarea um, cu privire la îndeplinirea obiectivelor, uh, la îndeplinirea obiectivelor propuse. Vom avea și un punct de contact în cadrul Ministerului, uh, ne propunem și consolidarea instituțiilor noastre, pentru că e foarte important să facă și acest lucru, dar uh, avem nevoie și de asistența Uniunii Europene. În acest sens, solicităm Uniunii Europene să uh, sporească cooperarea în ceea ce privește angajamentele asumate în materie de comerț și de dezvoltare durabilă. Vom evalua și impactul acordului comercial în domeniul locurilor de muncă și al mediului. O să ne asigurăm că toate, acest lucru, toate aceste lucruri se fac cu implicarea societății civile și vom stabili și niște mecanisme de consultare națională. Sperăm că Comisia, intenționăm Comisia permanentă uh, privind mediul să-și asume uh, răspunderea privind consultării, așa cum se prevede în uh, acord. Um, sunt două instituții care prevăd și intervenția grupurilor etnice, a ONG-urilor, a sindicatelor și așa mai departe. Și în final, trebuie să spun că, bine, poate că nu face parte din angajamentele asumate pentru acest acord, dar o să creăm și un grup care se va ocupa de drepturile omului mai ales în legătură cu angajamentele pe care ni le-am asumat. De asemenea, procurorul general va demara un proces uh, în ceea ce privește anghetele uh, penale în, în uh, cauzele de încălcare gravă a drepturilor omului vor fi tratate aceste spețe cu prioritate și cu multă seriozitate. Vom continua în, să cooperăm cu Uniunea Europeană. La 19 decembrie anul trecut am încheiat uh, acordul cu Uniunea și uh, din momentul în care acordul comercial va fi în vigoare vom uh, monitoriza îndeaproape, îndeaproape situația. Mulțumim domnului Rivera. Acum, din partea uh, Perului, domnul Stafur, o să fiu și mai uh, strict cu durata intervenției, pentru că altfel nu vom avea nicio discuție în cadrul comisiei pe marginea documentului dumneavoastră. Antes de iniciar mi presentación... Mulțumesc frumos, domnule președinte. Ei bine, înainte să încep prezentarea, vreau să transmit uh, deputaților uh, scuzele uh, colegii mele care n-a putut fi astăzi alături de noi. Este în Luxemburg, își prezintă um, statutul în fața, uh, ca uh, președintele, îmi cer scuze, ca ambasadorul Peru în Luxemburg. Din păcate, cele două date au coincis. Așa cum s-a întâmplat uh, și în trecut și iată, din păcate, nu a putut să fie alături de noi. După cum a spus și președintele nostru, în iunie, la Strasburg, um, guvernul peruvian este dedicat uh, stabilirii democrației și statului de drept și protejării societății vulnerabile și a mediului înconjurător totodată astfel încât să ne asigurăm că populația se bucură de cel mai înalt nivel de bunăstare posibil. Acestea fiind spuse, acordul uh, de, uh, comercial semnat de Peru și Columbia cu Uniunea Europeană reprezintă un instrument care ar trebui să ne ofere beneficii multiple și să ne ajute să prioritizăm legăturile esențiale dintre comerț și dezvoltarea durabilă. În acest cadru și guvernul peruvian a redactat un document numit Dezvoltare durabilă în Peru, care uh, stabilește uh, politicile, obiectivele uh, instituționale și așa mai departe. Acest document a fost elaborat de o echipă multisectorială și acoperă viziunea globală a acțiunilor uh, implementate de președintele nostru pentru a asigura promovarea și protecția eficientă a drepturilor omului, drepturilor muncii și drepturilor uh, mediului înconjurător. Sunt aspecte uh, care au fost reflectate și în rezoluția adoptată în iunie de interes pentru acest Parlament. Iată așadar, uh, aceste măsuri au fost reflectate în instituție, în acordurile naționale și în cele internaționale. Formul național uh, inițiat um, instaurat în 2002, este un grup uh, bazat pe consensuri uh, între Parlament și diversele forțe politice și reprezentanții societății civile, al cărui scop este crearea unei foi de parcurs pentru dezvoltare durabilă și asigurarea guvernanței democratice. Domnule președinte, permiteți-mi să subliniez câteva aspecte uh, prezentate în documentul uh, de astăzi. Respectarea uh, și protecția drepturilor omului reprezintă un pilon fundamental al politicilor peruviene, nu doar pe nivel uh, la nivel intern, ci și la nivel extern. Am uh, respectat întru totul uh, cerințele internaționale în ceea ce privește drepturile omului, precum și Convenția Interamericană în acest sens. Aș dori să subliniez totodată faptul că în septembrie Peru s-a um, um, alăturat uh, Convenției uh, un, ONU privind uh, disparițiile forțate și am uh, creat un portofoliu în acest sens pentru uh, ministrul uh, de justiție, creând totodată o serie întreagă de organisme pentru uh, punerea în aplicare a acestor măsuri. În 2012, 2016, iată perioada unui plan care acoperă drepturile victimelor Apoi, în 2011, am aprobat uh, legea privind consultarea populației indigene, recunoscută prin Convenția 169 a OIM. Regulamentul a fost adoptat în mai anul anul acesta și reprezintă uh, temeiul juridic pentru protecția drepturilor indigenilor conform, uh, actelor internaționale. În ceea ce privește dreptul muncii, am, uh, considerat, am a, promovat toate măsurile pentru um, eradicarea sărăciei și promovarea um, condițiilor corecte de muncă. Vrem totodată să consolidăm uh, normele de bază care susțin uh, drepturile esențiale, cum ar fi dreptul uh, negocierilor colective sau drepturile sindicatelor. Uh, eliminarea muncii forțate totodată și în, mai ales eliminarea uh, muncii în rândul copiilor. La nivel internațional, uh, Peru a uh, ratificat și semnat 74 de convenții ale OIM care promovează respectarea drepturilor și principiilor fundamentale privind dreptul muncii. Totodată am uh, elaborat un plan de răspundere corporativă uh, pe do- în anul 2014 care promovează bune practici în uh, sectorul muncii în baza îndeplinirii standardelor și legisla- legislației internaționale privind dreptul muncii. În ceea ce privește sectorul ecologic, guvernul vrea să facă un salt înainte la nivel calitativ fiindcă nu ne putem dezvolta economic decât dacă protejăm um, tezaurul natural pe care îl avem. Există o comisie angajată să uh, creeze uh, cadrul juridic pentru promovarea unei dezvoltări economice durabile, protejând uh, sănătatea populației și totodată mediul înconjurător. Uh, Aici vreau să uh, fac referire la prezentarea domnului președinte Dumalo din august vis-a-vis de resursele uh, de apă uh, și textul adoptat în acest sens pentru asigurarea resurselor de apă la nivelul întregului, um, întregii țări. Trebuie menționat totodată mecanismul de dialog între stat și societatea civilă, care reprezintă o prioritate pentru noi. În Peru există instituții solide care ne permit să lucrăm coordonat împreună cu societatea civilă măsuri reflectate în Consiliul uh, pentru drepturi, Național pentru Drepturile Omului și Consiliul pentru Drepturile Muncii, precum și în celelalte uh, instituții naționale și internaționale menționate anterior. Vreau totodată să menționez crearea unor subcomisii specializate în cadrul uh, relațiilor cu, uh, pe relațiile cu Statele Unite și Canada iar în ceea ce privește acordul uh, de, uh, comercial cu Uniunea Europeană, repet uh, angajamentul guvernului peruvian vis-a-vis de respectarea articolului 9 din tratat și anume consolidarea participării instituțiilor peruviene la toate măsurile ce trebuie luate. Creșterea economică a dat rezultate tangibile în ceea ce privește reducerea sărăciei, reducerea inegalităților, și îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. În acest context, acordul comercial reprezintă un instrument fundamental pentru promovarea comerțului și a investițiilor cu calitate socială și ecologică, reprezentând oportunități serioase pentru uh, investitorii europeni, în special în domeniul energiilor uh, regenerabile, ecologiei și așa mai departe. Dați-mi voie să închei uh, transmitându-vă mulțumirile guvernului peruvian pentru susținerea și recunoașterea eforturilor pe care Peru le-a făcut, uh, astfel încât să uh, introducă ideea dezvoltării inclusive cu respectarea tuturor drepturilor recunoscute la nivel internațional și guvernul peruvian se angajează în continuare să încerce să uh, facă față nevoilor cu care se confruntă și să respecte promisiunile formulate. Mulțumesc frumos, spune președintele. Uh, raportorii din umbră o să aibă două minute Uh, reprezentanții Comisiei o să ne scuze, dar dat fiind timpul puțin pe care îl mai avem, o să las cuvântul uh, doar uh, membrilor acestei comisii. Și le mulțumesc interpreților în avans pentru cele 10-15 minute suplimentare pe care o să ni le las, ofere. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să mulțumesc pentru început cele, celor două guverne și Uh, reprezentanților lor, ambasadorilor, pentru răspunsul la rezoluția noastră, pentru că eu cred că este punctul de plecare pentru un dialog care să reflecte uh, modificarea de forțe care a avut loc în Uniunea Europeană după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, pentru că și Parlamentul European a dobândit competențe decisive. Uh, din acest punct de vedere, mă bucur că există o începere a dialogului cu cele două guverne, cu Parlamentul European. Bineînțeles că este și în interesul Columbiei și Perului uh, pentru a-și putea consolida dezvoltarea. Deci, în acest sens, mă bucur de faptul că dispunem de două documente care prezintă în detaliu Uh, proiectele pentru consolidarea uh, drepturilor lucrătorilor uh, și, în general, și eforturi pentru respectarea standardelor de protecție a mediului înconjurător. Veți analiza aceste documente, este vorba despre o prezentare amplă a stării de fapt și a perspectivelor de viitor. Găsesc că este foarte binevenită existența unei transparențe în clipa de față pentru că se poate vorbi mult despre uh, intenții, dar acum avem negru pe alb, măsuri concrete pentru viitor, mai ales Guvernului Columbia doresc să mulțumesc pentru faptul că aceste proiecte se găsesc acum și pe și în internet, astfel încât cetățenii, indiferent unde se află pe planetă, pot să urmărească modul în care uh, se realizează aceste evoluții. Sigur că trebuie să cădem de acord asupra modului în care acest proces uh, să continue în colaborare, pentru că noi am dorit să fie înființat și un grup de monitorizare care și pe viitor uh, să urmărească evoluțiile în cadrul acestui dialog intens și cred că va putea să fie continuat acest dialog pozitiv. Mulțumesc, Catherine Berger. Thank you. Um, yeah, I'll be Mulțumesc, voi fi cât se poate de succintă și îmi cer scuze reprezentantului uh, din partea Peru pentru că mă voi concentra pe Columbia, fiindcă celălalt document nu am avut ocazia să îl citesc. Evident, s-au făcut foarte multe și nu pot decât să laud echipa columbiană pentru tot ceea ce au realizat și pentru eforturile lor. Însă, sunt puțin dezamăgită pentru că foaia noastră de parcurs spunea în, că înainte de intrarea în vigoare a uh, acordului de liber schimb vrem uh, stabilirea unor obiective bazate pe rezultate. Acest document prezentat noastră este unul foarte bun, dar îi lipsește prezentarea unor rezultate. Nu știm ce se întâmplă. Ne-ați spus uh, un, ne-ați dat un rezultat final, dar nu știm cum ați ajuns acolo. Uh, îmi dau seama că este o solicitare uh, dificilă, fiindcă s-a făcut foarte multe eforturi și ne aflăm, aflăm la începutul uh, procedurilor. Spuneați că există mulți, mai mulți procurori, mai mult personal în acest sector. Și ce înseamnă acest lucru? Duc ei la mai multe arestări sau... De asemenea, uh, avem un document de la un număr foarte mare de ONG-uri care spun încă că se simt lăsați la o parte lucru foarte important din punctul meu de vedere. Și uh, lucrurile pe care ei le semnalează vis-a-vis -vis de protecția mediului sunt lucruri pe care noi trebuie să le monitorizăm în continuare. Extracția de cărbune. Uh, tot ceea ce s-a întâmplat vis-a-vis -vis de acest subiect este uh, absolut îngrozitor și trebuie să ne asigurăm că nu se va mai întâmpla și în viitor. Cât progres s-a făcut? Ei bine, s-a făcut un progres foarte mare, se poate și mai mult. Sunt sigură că da, dar nu mai avem timp. Mă dezamăgește puțin documentul prezentat, dar recunosc că este, înțeleg că este un prim răspuns, dar aș vrea mai multe rezultate și mai multe dovezi ale progreselor efective înregistrate și atunci aș fi mai um, liniștită vis-a-vis -vis de progresul făcut. Mulțumesc, Francisca Keller. Da, și eu sunt de acord că avem nevoie de mai multe dovezi. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit și ne-ați prezentat uh, starea, de fapt. Vă mulțumesc și pe document, pentru documentele prezentate. Vis-a-vis de Columbia, ne-ați spus foarte mult despre ceea ce s-a întâmplat în ultimii trei ani, dar solicitarea noastră s-a făcut doar în vară și am solicitat o, o foaie de parcurs. Foaia de parcurs se referă la viitor, ce măsuri se vor lua, care sunt planurile concrete. De fapt, perspectiva asupra trecutului nu prea ne ajută. Care sunt planurile pentru viitor, este întrebarea mea. Și sunt foarte bune lucrurile pe care le-ați amintit că s-ar fi întâmplat. Dar uh, faptul că ați primit Amnesty International la dumneavoastră sau că ați respectat tratatele internaționale este foarte bun, dar nu este o realizare foarte mare, este un lucru absolut normal. Uh, da, și atunci cum putem ajunge la un acord și cum putem afla ce veți face în viitor, care este foaia de parcurs, după cum spuneam. Uh, iar acum o să mă adresez pe, uh, reprezentantului peruvian. Documentul uh, transmis este o imagine de ansamblu a institut, del instituțiilor, politicilor generale și realizărilor. Deci nu o foaie de parcurs. Când putem aștepta această foaie de parcurs pe care noi o doream, de fapt? Apoi, sunt de acord cu Bert Lange că trebuie să analizăm cu atenție aceste documente. Nu avem prea mult timp pentru acest lucru până la voturile de după masă, deci cum, ce facem? Cum vom asculta ONG-urile despre care vorbeați, uh, sindicatele, pe cei afectați de aceste politici? O să o facem până astăzi la ora 4? A, nu se votează, spune vorbitoarea. Foarte bine. Dar atunci, facem asta până în 27? Foarte bine. Eu sunt de acord, fiindcă trebuie să ascultăm toate părțile implicate și nu doar guvernul, trebuie să ascultăm și ceilalți parteneri. Dacă putem face asta până în data de 27, mă bucur foarte mult. Și atunci revin cu aceeași întrebare. Ce se va întâmpla în viitor? Unde sunt foile de parcurs? Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. De aici până la vot votul care va avea loc în 25-27 noiembrie, 26-27 noiembrie, îmi cer scuze, dacă uh, Mario uh, David și Ben Lange doresc, uh, poate avea loc o reuniune, fie a grupului, fie a grupului de monitorizare, pentru o ultimă discuție, fiindcă va fi o discuție fiindcă această discuție a fost foarte scurtă și aceasta să se concentreze pe documentele furnizate de cele două țări, având și alți intervenienți, dacă este nevoie la inițiativa dumneavoastră, Domnul Helmut Schulz acum. Mulțumesc, eu susțin această propunere. Să facem uz de această perioadă până, uh, pe care o mai avem până la data de 27 și uh, le mulțumesc excelențelor sale pentru prezență și pentru prezentarea unui prim răspuns la solicitarea Parlamentului European. Și aș spune totodată că de 2 ani și jumătate discutăm dacă să vedem jumătatea plină sau jumătatea goală a paharului și eu încă nu sunt convins că trebuie să ne concentrăm pe jumătatea plină, citind documentele. Fiindcă am înțeles totodată că foaia de parcurs trebuie să demonstreze care sunt măsurile concrete, obligatorii și activitățile de schimbare a situației. Vă mărturisesc, mă impresionează faptul că ați înregistrat anumite progrese și ne-ați spus în documentul scris că situația s-a îmbunătățit. Dar există încă și probleme, ceea ce este normal, evident chiar și țări, în țările în tranziție, ca ale dumneavoastră. Dar trebuie și noi să demonstrăm publicul în mod foarte clar și foarte transparent care sunt eforturile Parlamentului European la a îmbunătățirea situației. Și pentru acest lucru o foaie de parcurs ar fi foarte utilă. Și vă spun, am analizat încă o dată documentul, foaia de parcurs sau documentul de lucru din partea Columbiei și la punctele 7, 8, 9 se prezintă obligații concrete de stabilirea unor structuri care să rezolve problema drepturilor uh, omului, drepturilor ecologice din acel moment. Dar dacă comparăm documentul de acum cu documentul din trecut despre care vorbesc eu, În documentul anterior se spune foarte clar, se vede foarte clar că lucrurile s-au îmbunătățit, dar că mai sunt lucruri de făcut. Deci discuția este una complexă, lumea este una complexă și știm ceea ce vă solicită și ceilalți parteneri sau ceea ce promovează ei pentru stabilirea unui cadru de comunicare într-un context mai bun. Deci m-aș bucura foarte mult dacă în grupul de lucru am avea ocazia să analizăm documentul mai în profunzime. Mulțumesc! Foarte bine! Văd că e o solicitare foarte clară pentru prelungirea discuției înainte de reuniunea din 26-27. Îmi Uh, bănuiesc că acești, că reprezentanții celor două țări vor putea fi interesați la această reuniune și în concluzie, da, în încheiere, dau cuvântul uh, domnului Mario David. Domnule președinte, se pare că uh, dumneavoastră ați înțeles clar că o să avem o asemenea reuniune, dar acest lucru depinde de uh, program, de ordinea de zi. Vă reamintesc că am avut deja o audiere în INTA, mai multe audiere organizate de alt de grupurile politice. Apoi o reuniune în subcomisia DROA. Săptămâna trecută la în sesiunea trecută la Strasburg am avut și o vizită din reprezentanților sindicatelor. Sigur, noi suntem întotdeauna deschiși discuțiilor, nu asta este problema, cu condiția să nu schimbăm data de 26-27 fiindcă uh, suntem angajați în grupul de monitorizare și acest grup poate avea o uh, reuniune înainte de uh, vot, fără nicio problemă, dar să ne asigurăm că acest lucru nu va afecta data uh, limită pentru vot, fiindcă trebuie să luăm o decizie și oricum aceste reuniuni la vot până la urmă nu schimbă nimic. Mulțumesc! În regulă, vă mulțumesc frumos, spune domnul președinte, mulțumesc interpreților după masă va fi uh, Robert Mitchum Sturdy um, în locul meu pentru a prezida reuniunea acestei comisii. Poftă bună!